se anulează, nu vor mai fi discutate azi, și în reuniunea din 18-19 iunie, astfel încât 12, 13, 14 nu se vor discuta în cursul zilei de azi. Apoi punctul 22 și punctul 23, raporturile balcite și uh, Ghiurc, Or, ordinea lor va fi inversată. Iar punctul 25, ce colegul Bolt nu este de față, vor fi prezentate de colegul Popovnic. Colegul Potocnic, mă scuzați. Vă mai comunic faptul că avem uh, interpretare în toate limbile oficiale, inclusiv română, și avem și o sală uh, de ascultare. Uh, della nostra sessione. Iniziamo con uh, la... Și acum haideți să începem reuniunea de astăzi cu raportul domnului Fernando Correa de Campus. Infrastructura energetică transeuropeană. Vă rog, aveți cuvântul. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bons Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, doamna președintă, și în primul rând, uh, bună dimineața tuturor și aș începe prin a mulțumi colegilor, raportorilor din Umbra, pentru că au avut o contribuție importantă pentru schimbul de opinii pe care l-am avut. Bine, au fost mai multe schimburi de opinii Mulțumesc de asemenea și pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă. Doream să mulțumesc și celorlalți colegi care au depus amendamente, contribuind astfel cu entuziasm la raportul nostru. Au fost depuse foarte multe amendamente și uh, asta pentru a ameliora și perfecționa acest proiect de lege și sper că vor continua să își manifeste interesul în dialogul nostru pe viitor. Propunerea Comisiei Europene constituie un pas înainte important spre înființarea unei piețe europene a energiei. În cursul ultimelor decenii, statele membre și-au urmărit propriile politici energetice, dar asta în mod individual, efectuând investiții necoordonate pentru a-și dezvolta structurile energe- infrastructurile energetice. Dar o energie sigură, curată și ieftină pentru cetățenii și firmele europene din păcate, este un obiectiv care nu a fost atins și continuă să constituie una din marile provocări în, pentru viitorul Uniunii Europene. Ce s-a reușit până acum <clears throat> prin uh, abordarea aceasta individuală uh, a fost uh, nu foarte mult și mm, există, vedem, multă dependență de sursele externe, au existat acele incidente cu întreruperea aprovizionării, unele zone geografice nu uh, dispun de conexiuni de calitate. Uh, deci, uh, scopurile de interconectare fixate pentru 2005, interconectarea, cei 15%, nu au fost încă realizate pentru noile state membre. Uh, Transmisia de electricitate, de energie electrică între statele membre a crescut mai puțin de jumătate în acest deceniu față de uh, deceniul precedent. Prețurile la gaze naturale diferă foarte mult între Europa Centrală și Europa Occidentală, pentru că în uh, anumite țări uh, prețurile sunt uh, ieftine și situația este foarte deosebită în alte state. Există apoi piețe naționale monopoliste cu nu prea mare eficiență, nu există interconexiuni, deci nu există nici concurență, nu sunt concurenți noi pe piață, nu există nici stimulente pentru interconectare. Prețul pe care îl plătește consumatorul european pentru un serviciu energetic uh, doar național e foarte ridicat, având în vedere serviciul furnizat. Deci trebuie să ne ocupăm și să privim toată această chestiune într-un mod general european, pentru o piață europeană care să permită siguranța furnizării, uh, durabilitatea energetică și competitivitatea prețurilor. Infrastructurile de interconectare europeană sunt esențiale. Trebuie să accelerăm construirea infrastructurilor și uh, din acest motiv, spun că ăsta este obiectivul principal al regulamentului. Deci nu e doar un exercițiu teoretic de a identifica unele proiecte prioritare. Și de aceea am depus uh, amendamente la propunerea Comisiei Europene, amendamente prin care să avem o uh, abordare mai europeană, să avem mai multă cooperare și mai multă deschidere între diversi operatori. Faptul că există, sigur, anumite interese naționale care pot bloca aceste inițiative nu este unul pozitiv, deci trebuie să combatem această tendință. Trebuie să investim în proiecte de interes comun. Trebuie să încercăm să fim mai activi, să evităm ca mm, să există o, o, o umflare artificială a costurilor de construcție, să nu există nici întârzieri din partea operatorilor actuali care nu doresc o îmbunătățire a situației. Și încă un lucru important, uh, avem și acest ghișeu unic. Toți operatorii din sector consideră că este un element indispensabil procesul apoi de uh, selectare a proiectelor trebuie să se bazeze pe obiectivitate, trebuie să evaluăm uh, costurile și avantajele tuturor proiectelor și atunci trebuie, bineînțeles, consolidate puterile ACER în care sunt reprezentate diversele autorități reglementare din domeniul național. Și această agenție trebuie să gestioneze într-un mod eficient și echilibrat diversele investiții care se fac și se vor făcea și trebuie să aibă un caracter echitabil pentru că este unicul organism european care protejează interesele consumatorilor în acest domeniu. Trebuie să consolidăm puterea ACER pentru că altfel vom afecta întreaga perspectivă europeană și vom expune consumatorii unor decizii ineficiente. Anumite proiecte ar fi prioritizate de doar în anumite proiecte și în anumite state membre. Noi, în acest sens, am depus uh, unele amendamente. Bun, um, în legătură cu, comisia, cu poziția Comisiei, Uh, am spune că nu dorim uh, să fie totul la apanajul statelor membre, pentru că altfel gestiunea, administrarea deveni una națională. Noi insistăm în a apăra o poziție de administrare, de gestionare europeană și sperăm că această poziție va fi apărată și în Consiliu, dar trebuie să o apărăm în primul rând în Parlament. Dorim apoi ca în raportul nostru să conferim o importanță deosebită regiunilor uh, izolate din punct de vedere uh, Eh, eh, energetic și regiunilor periferice. Și asta este o preocupare a multor colegi. Noi propunem, avem o propunere agregată, deci nu, nu individuală, a unor proiecte comune pe baza unor, eh, lim, unor grade de importanță. Și dacă vor exista reduceri bugetare, asta este foarte important, mai ales pentru facilitatea conectarea Europei. Și în acest caz, prioritățile definite de Parlamentul European vor putea fi protejate. Și în încheiere m-aș mai referi și la finanțare. Considerăm că e foarte important să nu se creeze distorsiuni pe piață. Însă, finanțarea uh, facilității, uh, dar fără această finanțare pentru conectarea Europei, anumite infrastructuri care nu sunt viabile și Uh, nu sunt rezistente și nu au avantaje economic, pur și simplu nu vor mai putea supra, uh, supraviețui. Deci instrumentul financiar va fi esențial, mai ales în uh, acest context de criză economică și mai ales pentru anumite regiuni în care nu se uh, acordă credite și astfel nu se poate dezvolta infrastructura. În încheiere, doamna președintă, vă reamintesc că propunerea are un ansamblu de măsuri importante, dar până la urmă noi depindem de bunăvoința statelor membre pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Deci e important ca Parlamentul uh, la negocierile care vor urma să uh, vorbească într-un singur glas, apărând o viziune europeană și consolidând propunerea prezentată de Comisie. Sigur, eu stau la dispoziția colegilor uh, pentru convorbiri viitoare. Au fost depuse, după cum spuneam, multe amendamente. Cred că din aceste amendamente se poate desprinde faptul că vom putea să ajungem la compromisuri uh, destule. Deci uh, am chiar speranța că viitoarele convorbiri cu colegii ne vor permite să depășim divergențele și să ajungem la un compromis. Mulțumesc! Siamo ora Mulțumesc. Și acum uh, vom da cuvântul raportorului din umbră, dar vreau să vă dau anumite informații. Știți că au fost depuse 845 de amendamente și astfel încât ne așteaptă o activitate cu un mare volum de muncă. Și probabil că va fi și o discuție foarte interesantă. Începem cu domnul Saudargas. Vă rog. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori să îl felicit pe raportor pentru că deja a depus foarte multă muncă și, iată, s-au depus și 845 de amendamente. Însă, raportul său a fost o muncă pregătitoare, excelentă pentru următoarea etapă. S-au discutat deja condițiile principale și strategia principală a acestor uh, linii directoare. Aș dori să fac numai unele remarci. Știm cu toții că Uniunea Europeană a început uh, ca un proiect de piață unică. Și în acest Parlament discutăm destul de mult despre piața unică și mecanismele sale. și mai ales în ultimii 10 ani a devenit uh, evident că domeniile atât de importante precum energia, e bine, în, uh, în aceste domenii uh, piața unică nu poate funcționa fără o infrastructură comună. Deci o infrastructură este o precondiție pentru funcționarea pieței unice. În acest raport ne vom concentra asupra acestor elemente. Mai avem uh, multă muncă de făcut, uh, să lucrăm la amendamentele de compromis. Și uh, nu va fi numai o provocare din punct de vedere practic, ci va fi și o provocare să îmbunătățim acest text. Discuțiile principale, cred că în această direcție se vor îndrepta în primul rând, aceste proiecte de interes comun și procesul de selectare a acestora. Mai există multe aspecte ce trebuie clarificate aici. De exemplu, știm că avem nevoie de continuitate. Nu putem uh, obține astfel de proiecte din nimic, din senin. Uh, Trebuie să vedem în ce măsură aceste proiecte corespund cu planul de dezvoltare pe 10 ani. Trebuie să vedem ce s-ar putea schimba pe viitor. Sunt, sunt multe discuții de dus și multe detalii de clarificat. Vom discuta și compoziția grupurilor regionale. Și nu în ultimul rând vom discuta finanțarea pentru că a fost inclus un aliniat despre finanțare. Și cred că trebuie să șlefuim puțin acest, această prevedere. Dar cred că ar trebui să prevedem și niște linii directoare cu privire la finanțare în acest raport. Mă aștept să avem multă muncă de depus și uh, folosesc uh, această ocazie pentru a mulțumi uh, încă o dată raportorului. Vă mulțumesc. Grazie, la parola. Mulțumesc. Acum doamna Vălean are cuvântul. Um, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, domnule Corea de Campos. Doamnă președinte, aveți uh, dreptate. Munca ce ne așteaptă în acest dosar este enormă. Voi încerca, pe scurt, să rezum punctele principale uh, care vor sta la baza amendamentelor uh, mele și motivația în spatele acestora. Una dintre dezbaterile esențiale uh, Uh, din cadrul uh, facilității mecanismului conectarea Europei este să uh, vedem ce fel de proiecte vom, discut, vom finanța din bani europeni. Iar acest lucru trebuie să se întâmple în, în contextul negocierilor um, cadrului financiar multianual. Am depus un amendament cu numărul 15 la aliniatul 15 Uh, tocmai pentru că consider că trebuie să așteptăm rezultatul negocierilor uh, referitoare la cadrul financiar multianual pentru a vedea ce dorim să uh, finanțăm. Mecanismul Conectarea Europei este un instrument nou, va trebui să concureze cu alte programe europene și la ora actuală nu știm ce sumă va primi sau dacă va fi finanțat până la urmă liniile directoare au fost uh, prevăzute pentru a vedea ce fel de proiecte ar putea să obțină statutul de proiecte de interes comun. Și nu, s-a vorbit de, nu este vorba de finanțare. Uh, MCE, Mecanismul Conectarea Europei, este uh, mecanismul de finanțare. În sectorul uh, energetic, Comisia solicită finanțare înainte de a avea un, o listă clară de proiecte pe care să le propună. Asta înseamnă că avem există riscul să nu avem suficientă finanțare sau să avem prea puțină finanțare pentru energie. energie. Trebuie să fim coerenți și consecvenți, deci să avem o listă de proiecte legate de energie care să fie gata până la mijlocul lui 2013. De aceea, cred că trebuie să adoptăm acest raport cât se poate de rapid, însă să uh, ne, să prevedem mai mult timp pentru raportul referitor la AMC, astfel încât să putem duce uh, dezbaterile necesare. Am mai depus câteva amendamente um, care merg dincolo de problema de finanțare. Aș sprijini, de exemplu, amendamente care se referă la prima listă de proiecte de interes comun, PIC. Uh, sprijin ideea ca um, Comisia să ofere, uh, să transmită lista proiectelor grupurilor regionale pentru aprobare. Apoi, cred că toate proiectele care respectă criterii, criteriile și se pot sunt eligibile să fie uh, PIC, pot fi trebuie să poată fi uh, luate în considerare de grupurile regionale în procesul de identificare, chiar dacă nu au fost prevăzute în planul aferent. De asemenea, uh, Cred că trebuie um, implicați proiect, um, uh, dezvoltatorii uh, de la nivel local mai mult. Am văzut că de cele mai multe ori operatorii de sisteme de transport au un, um, un cuvânt de spus, însă cred că pro, uh, promotorii de proiect trebuie și ei să joace un rol important, inclusiv în facilitarea Uh, fazei de evaluare a riscului. Cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a uh, metodologia referitoare la uh, evaluarea costurilor și beneficiilor. Guvernanța grupurilor regionale mi se pare de asemenea foarte importantă. Am încercat să clarific anumite aspecte în acest sens, insistând asupra faptului că procesul de luare a deciziilor cu privire la proiectele de interes comun ar trebui să fie luate prin consens sau ca un stat să nu poată bloca un proiect în care nu este implicat în mod direct. De asemenea, am depus amendamente la uh, anexe pentru anumite proiecte esențiale uh, proiecte pentru uh, gaz uh, natural lichefiat. Oricum, cred că avem uh, multă muncă de făcut și uh, sper să putem avea amendamente de compromis uh, utile. Grazie, la parola a Jadot. Mulțumesc și acum domnul Jadot. Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, precum colegii mei, aș dori să subliniez calitatea uh, documentului, calitatea muncii raportorului, mai ales că este un text foarte important da de fapt se află la răscrucea, ca să spun așa, tuturor discuțiilor din comisia noastră. Deci este și o provocare să reușim să ajungem la un acord. În același timp, citind amendamentele depuse, consider că mergem pe calea cea bună. Nu e vorba de un text ecologist, însă cred că în diversele grupuri politice există voința de a profita de acest text ca încă o dată să facem pași înainte spre o viziune într-adevăr europeană și comunitară a energiei. Uh, acum mă voi referi la câteva puncte pentru care cred eu că pot, putem găsi compromisuri ambițioase. În primul rând, perspectivele pe termen lung trebuie să fie o referință a analizei infrastructurilor când se construiesc infrastructuri care să dureze 30-50 de ani, e esențial ca acestea în construcția și proiectarea și elaborarea lor să fie coerente cu obiectivele noastre de climă sau de energie, mai ales pentru 2050. În al doilea rând, și asta se vede de anumite solicitări ale comisiei noastre, deci necesitatea de a da prioritate energiei electrice. Noi cunoaștem uh, nevoile de investiții uh, evaluate de comisie două treimi pentru electricitate, dar este important ca Parlamentul să reia uh, acest lucru și să dăm prioritate electricității. Noi continuăm să considerăm că CCF nu este o infrastructură de transport și energie și n-ar trebui să fie acoperit de acest raport. În al treilea rând, la fel de important, mai ales în, într-un moment de tăieri bugetare, rețelele inteligente și distribuția. Sigur că dacă prin eficiență energetică și rețelele inteligente reușim să evităm construirea unor infrastructuri, asta înseamnă că facem și economii. Știm ce discuții există în Parlament, în Comisia noastră, mm, negocierile pentru directiva eficiență energetică, dar așa aici trebuie integrate rețelele inteligente și chestiunea distribuției. În al patrulea rând, în ce privește acele grupuri regionale, Sigur, ă, transparența activității, implicarea tuturor părților implicate constituie elemente esențiale pentru noi. pentru a include și ă, analiza costuri-beneficii. Dacă asta nu o vor face actorii, atunci ă, vor exista niște întârzieri în toate proiectele pentru că actorii implicați, nefiind asociați, vor contesta și metoda de lucru. Un alt punct la fel de important, cer, aici suntem de acord cu raportorul că trebuie consolidat această, acest organism uh, și trebuie să, într-adevăr să avem o perspectivă transeuropeană, acerul trebuie să aibă o, într-adevăr o putere reală de coordonare am pierde eficiența infrastructurilor prin uh, uh, a da prea multă putere acestor uh, operatori decât a cerului. Deci trebuie să existe o coordonare europeană și, în ultimul rând, pentru acordarea autorizărilor și punerea în aplicare, trebuie să ne gândim la toate aspectele legate de mediu, reglementările în materie de mediu și să existe cât mai multă transparență mai ales în discuția cu oamenii de la fața locului, că știm că ori de câte ori într-un proiect nu sunt implicați oamenii de la fața locului, apare o opoziție locală și oricât de legitim ar fi proiectul, adesea uh, el până la urmă nu poate fi realizat în practică. Deci să includem și cetățenii încă de la început în discuție, că ne va evita astfel apariția multor probleme. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Toșenovski paní předsedkyně. Já bych také chtěl velmi ocenit. Mulțumesc, președinte. Și eu salut munca raportorului pentru că numărul extrem de mare de amendamente ne arată că problema este una complexă, spinoasă, raportul este unul foarte complex. Energia va avea un rol uh, cheie în viitor în ceea ce privește dezvoltarea economică a Europei. Și la comisia noastră deseori discutăm problema dezvoltării infrastructurilor și a unei distribuții interconectate în Europa. Am pus accentul pe reducerea birocrației în procesul decizional, pentru că Știm cu toții că foarte multe proiecte și propuneri din Europa încearcă să maximizeze controlul. Însă procesul este extrem de greu la nivel administrativ. În amendamentele mele, așadar, am încercat să mă asigur că procesul de selecție a proiectelor este transparent și dă curs principiului subsidiarității. Pentru că în domeniul energiei ne bazăm pe faptul că chiar dacă felul în care definim mixul energetic uh, este la nivelul statului, fiecărui stat membru, Eh, trebuie să acționăm și la nivel european. De aceea cred că proiectele de interes comun trebuie să fie decise la nivel regional. La fel, mi se pare foarte important să existe un acord de conformitate între regiuni. În ceea ce privește Acer, ar trebui să introducem referiri la grupurile regionale pentru a avea o putere mai mare la nivel regional, pentru că dacă puterile Acer sunt chestionate ulterior, acest lucru poate să mm, pună sub semnul întrebării o serie de proiecte. Un alt domeniu posibil de simplificare a acestui proces ține de faza dinainte de prezentarea propunerilor și după aceea reducerea limitelor de timp în procesul decizional. În acest fel, din nou putem evita întârzieri suplimentare. În ceea ce privește lista de proiecte prioritare, vă sugerez ca proiectele de interes comun să nu fie grupate în funcție de prioritate, ci atribuit, ci să aibă aceeași greutate. Cu toții știm cât de greu este câte, câteodată să definești priorități în proiecte de prioritate. Pentru că toate proiectele au prioritate, mare prioritate. Admin, amendamentele mele Uh, au rolul de a reduce povara administrativă, pentru că știm cu toții că um, deseori procesul de decizie în proiectele energetice durează foarte mult timp și noi nu ar trebui să îngreunăm și mai mult acest proiect, proces. Vă mulțumesc. Am ascultat uh, raportorii din umbră și acum membrii comisiei, doamna de Castillo, în primul rând. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mă alătur și eu celor care l-au felicitat pe raportor, domnul Corea de Campos. După cum s-a spus, cred că a lucrat foarte bine și propunerea finală este una echilibrată. Cu toate că există foarte multe amendamente, există un, o șansă foarte mare să fie uh, un raport votat eh, și aprobat în majoritate. Eu aș dori să mă refer la trei domenii de amendamente despre care s-a vorbit și în intervențiile anterioare. În primul rând, amendamentele 108 și 32, în care se vorbește despre comparația de costuri sau benchmarking în ceea ce privește interconectarea. Este un element fundamental care va contribui la o transparență mai mare și la protejarea intereselor consumatorilor și a industriei. În al doilea rând, 132 și 329 se vorbește aici despre dezvoltarea rețelelor europene de comunicare pentru a putea avea o sinergie între dezvoltarea rețelelor de comunicare și cele de, de energie, să ajungem la aceste smart grids, rețelele inteligente de transmisie a energiei. Și în al treilea rând, grupurile regionale care vor lucra pe coridoarele prioritare stabilite. Ținând cont de dimensiunea proiectelor și de numărul de, particip- de state participante, dacă ne uităm la amendamentul 215, mi se pare pertinent să uh, ținem cont de acest lucru, să se introducă opționalitatea un, unui element unde este nevoie de o flexibilitate mai mare. Și anume, să se acorde comisia, comisiei opțiunea de a împărți grupurile regionale, dacă sunt prea mari, și au diferențe inter, diferențiate să fie divizate în subgrupuri. Și în ultimul rând, amendamentul care ține de finanțare la articolul 15, despre care a vorbit și doamna Vălean și la care s-a referit și domnul de Campos și raportorul din umbră din, al PPE. Este foarte important pentru că membrii din diversele grupuri care au vorbit despre aceeași idee și anume de a trece criteriile de eligibilitate către uh, mecanismul Conectarea Europa, pentru care raportor este doamna Ayala. Acest lucru se referă doar la infrastructurile energetice, pentru că doar acolo există această clasificare a proiectelor. Argumentul doamnei Vălean este următorul inițial. Dacă definim, definim criteriile de interesul comun și de regulamentul cu privire la infrastructura energetică pentru proiectele care se finanțează din Fondul de Conexiune Europeană și nu cunoaștem uh, suma de finanțat, înseamnă că înghețăm uh, un miliard de euro în proiecte energetice pe, fără a fi fără a cunoaște suma finală a fondurilor angajate. Însă, părerea mea este că dimensiunea bugetului final uh, nu contează. Suma finală de finanțare nu este relevantă atunci când trebuie definite uh, care trebuie să fie definite proiectele de interes comun. Pentru că vorbim aici de criterii de eligibilitate. Dacă există 9.000 de proiecte, sunt 9.000. Dacă sunt 5.000, sunt 5.000. Dacă există criterii de eligibilitate, acestea trebuie să fie stabilite independent de suma finală de finanțare. Mai sunt și alte argumente, însă nu vreau să vorbesc prea mult. Dacă domnei Vălean îi se pare necesar să stabilească priorități în regulament, asta ar fi altă problemă. Însă, la aceste priorități trebuie să fim foarte precauți, pentru că un regulament care durează până în anul 2020, dacă stabilește priorități și intervin schimbări în domeniul energiei, este Uh, destul de riscant să nu avem o flexibilitate. Însă criteriile de eligibilitate sunt criterii de eligibilitate și nu se leagă în uh, niciun fel de uh, numărul final de proiecte. În acest sens, uh, revin la poziția uh, raportorului, poziția raportorului din umbra al PPE, și anume că uh, este foarte util să stabilim criterii de eligibilitate în acest dosar legat de infrastructurile energetice. Mulțumesc! Încerc. Mă scuzați, dragi colegi, n-am vrut să întrerup pe colega del Castillo, însă am stabilit că fiecare are la dispoziție 2-3 minute. Deci avem o listă foarte lungă de oratori și aș ruga pe fiecare să respecte acest timp de 2-3 minute maxim. Doamna Madurelor. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi foarte succintă și eu doresc să-l felicit pe raportor pentru munca sa și pentru rezumatul excelent legat de problemele principale pe care trebuie să le rezolve Europa în acest moment. Împărtășesc uh, și sunt de acord cu propunerile sale. Foarte pe scurt, voi să insist asupra a două amendamente la care au făcut referire antevorbitorii mei. În primul rând, amendamentul cu, care vorbește despre subdivizarea coridoarelor electrice. Este un amendament pe care l-am depus împreună cu alți colegi. În propunerea comisiei am înțeles că la fiecare coridor aparțin mai multe state membre, însă, din punctul nostru de vedere, reflectat în amendament, am dorit o divizare mai adecvată prin adoptarea structurii inițiativelor regionale de electricitate, pentru că este o structură deja existentă. În al doilea rând, după cum a spus doamna Del Castillo, aș dori să subliniez din nou amendamentul care vrea să asigure eficiența costurilor. Această problemă este în special relevantă acum pe timpuri de criză, acum când este dificil să se facă investiții și costurile, pentru că costurile de infrastructură sunt uh, acoperite de toți consumatorii, în acest sens, criteriile menționate de raportor eh, sunt foarte bune pentru a asigura eficiența. Eh, trebuie să îmbunătățim transparența, protecția consumatorilor și a industriei. Sunt obiective eh, pe care cu toții cred că le susținem în comisia noastră. Vă mulțumesc, domnul Elmer. Helmer. Mulțumesc, domn- domnul președinte, mulțumesc raportorului care a clarificat obiectivele acestei măsuri. A fost foarte clar din ceea ce a spus că motivul său principal aici este visul european, centralizarea deciziilor în domeniul energiei, a controlului asupra energiei energetice și nu eficiența rețelei și a furnizării electrice. Bineînțeles că Există o anumită eficientizare prin cooperarea transfrontalieră, însă acest lucru ar trebui să fie decis între statele membre în funcție de avantajul perceput al acestor proiecte și nu ar trebui să fie decis la Bruxelles și impus celor 27 de state membre. Raportorul spune că nu trebuie să permitem distorsiuni pe piața pe piață. Sunt de acord cu el, însă nu credeți că întreaga politică energetică europeană impune distorsiuni pe piață. Am ales să fim împotriva carburanților fosili bazat pe uh, dovești științifice dubioase, chiar în domeniul uh, energiilor cu emisii reduse, am uh, optat pentru energii regenerabile și am votat împotriva energiei nucleare, cu toate că nu există niciun motiv rațional pentru acest lucru. Și politica energetică creează doar distorsiuni. Noi, dacă aspirația noastră este să evităm distorsiunile, atunci uh, ar trebui să eliminăm politicile europene. Vă preocupă prețul la gazele naturale. Nu știu dacă ați uh, observat că uh, în America prețul gazului a, s-a înjumătățit a, pentru că economia americană caută noi surse de gaze naturale. Însă noi în Europa nu facem acest lucru cum am putea. Am putea reduce prețul gazurilor, am putea să devenim mai puțin dependenți de importuri, însă nu facem foarte mult în comisia noastră în legătură cu acest lucru. Am notat una dintre frazele dumneavoastră, dreptul consumatorilor să aibă acces la energie eficientă și la un preț corect. Uh, sunt de acord, consumatorii au dreptul la această energie la un preț, preț corect, însă acest lucru nu se poate uh, Uh, realiza prin uh, punerea împreună a unor uh, resurse energetice extrem de ineficiente, cum ar fi energia eoliană și cea solară. La Comisia noastră, ca și în Parlamentul European, avem aspirații minunate și după aceea implementăm politici care merg total împotriva acestor idealuri. Așadar, în mod sigur, mă voi opune acestei măsuri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Gherec. Domnul Gyurk. Köszönöm szépen, elnök asszony, ez a mi örök problémánk Girek kollégával. Mulțumesc. Întotdeauna sunt confundat cu Întotdeauna sunt confundat cu colegul Gherec. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa și îi urez curaj pentru în uh, munca de decizie în legătură cu mai mult de 800 de amendamente. În primul rând, pro- problema grupurilor regionale. Domnul Jado și ceilalți au dreptate când spun că activitățile grupurilor regionale trebuie să fie transparente. Însă, în ceea ce privește amendamentele mele, consider că nu ar trebui să legăm sau să limităm aceste grupuri pentru că ele pot face propuneri de uh, investiții pentru anumite proiecte către comisie. Un al doilea grup de amendamente se referă la obiectivitate în metode și metodele de selecție. Trebuie să avem criterii de evaluare adecvate și, de asemenea, să avem o eficiență a costurilor în momentul selectării proiectelor. Pe această bază, statele membre uh, hotărăsc costurile previzibile și trebuie să garantăm proiectele respective din punct de vedere al execuției. În al treilea rând, în ceea ce privește evaluarea ex post a proiectelor. Facem analize ale eficienței în prealabil, însă cred că și investițiile făcute până acum ar trebui să fie evaluate pentru a avea o imagine globală a investițiilor făcute până acum. Uh, urez mult succes uh, raportului. Mulțumesc, domnul Vidal Coadras. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest regulament este vital pentru a ajunge la obiectivele pe care le urmărim în politica energetică și anume crearea unui, unei piețe interne integrate a energiei în Europa. Până acum nu ne-am îndeplinit obiectivul fixat la Consiliul European din 2002, reiterat în 2007, și anume că ar trebui să avem un nivel de interconectare de 10% dintre capacitatea instalată între statele membre. Acest regulament mi se pare oportun și necesar pentru a da un impuls decisiv infrastructurilor și interconectărilor. Raportul este foarte bun, deja am spus-o aproape toți și domnul Corea de campus probabil nici nu mai știe unde să pună felicitările pentru că a primit prea multe. Un aspect care mi se pare interesant pentru a îmbunătăți un proiect care deja este bun de la început este următorul. În ceea ce privește stocarea, aceasta trebuie să, nu trebuie să fie reglementată generalizat. Este necesar să stabilim un mecanism prin care costurile uh, proiectului să fie cele autentice. Pentru că am văzut lucruri ciudate în trecut. Și dacă costuri, costurile depășesc cu mult ceea ce se consideră normal, promotorul proiectului va trebui să fie tras la răspundere. În al treilea rând, consecințele care îl afectează pe promotorul proiectului, dacă se întârzie executarea, să uh, fie uh, luate în considerare atunci când întârzierea se datorează gestiunii incompetente. În al treilea rând, finanțarea europeană nu trebuie să creeze distorsionarea pieței, trebuie să uh, fie clar că Uniunea va finanța doar proiecte de interes comun, ale căror beneficii, beneficii economice, de mediu și sociale nu ar putea să fie atinse prin alte proiecte. Pentru a încheia, aș transmite un mesaj prietenesc lui Roger Helmer și două mesaje uh, prietenoase domnului uh, Jalou. Roger înțeleg multe dintre criticile tare, care, criticile tare care sunt în parte adevărate, însă noi nu trebuie să uităm că multe dintre politicile pe care le urmărim pentru a reduce emisiile de carbon din sistemul energetic sunt exact aceleași pe care ar trebui să le întreprindem pentru a asigura siguranța furnizării în concurență. Așa, dar trebuie să ținem cont de acest fapt atunci când luăm o, uh, încercăm să luăm o poziție mai echilibrată și mai completă. Și prietenului Jado două lucruri. Ați subliniat că electricitatea trebuie să fie o prioritate. Da. Dar nu trebuie să uităm că dacă avem un sistem energetic cu o proporție, cu o pondere mare de energii regenerabile, atunci uh, avem uh, este nevoie și de continuitate pentru că tipurile de energie regenerabilă sunt uh, intermitente și în acest sens avem nevoie și de gaze pentru că uh, gazele și energia regenerabilă sunt complementare. Al doilea mesaj v-aș cere un serviciu. Ați făcut referire la dificultățile pe care le pun uh, grupurile locale în fața construirii de infrastructuri. Însă aceste uh, discuții sunt animate de uh, cei din grup de a, care au aceleași aspirații politice ca dumneavoastră. De aceea aș dori să uh, le explicați prietenilor dumneavoastră din Spania că infrastructurile sunt foarte necesare din punct de vedere european și că beneficiile le vom simți tot, cu toții. Vă mulțumesc uh, anticipat. Mulțumesc. A cerut cuvântul doamna Ulfskog, însă nu o văd, doamna Kolarska Bobinska. Gratulując sprawozdawcy. Mulțumim, doamnă președinte și aș dori să felicit pe raportor și în același timp să îi solicit să țină cont și de remarcile, observațiile pregătite de Comisia pentru Dezvoltare Regională. Subiectul pe care îl discutăm noi astăzi are o strânsă legătură cu politica regională, cu fondurile regionale, cu fondurile care vor fi afectate anumitor obiective care vor fi transferate și cu o serie de decizii uh, pe care vor trebui să le ia comunitățile teritoriale. Comisia pentru Dezvoltare Regională participă la această discuție. Eu însă mi-am participat, am uh, pregătit multe amendamente, aș dori deci să vă solicit să țineți cont de acestea. Uh, apoi vreau să mai spun că s-au exprimat aici multe îngrijorări în legătură cu dimensiunile acestor proiecte, proiecte la care participă mai multe state membre și adesea e vorba de proiecte care pur și simplu nu pot fi gestionate. Uh, noi credem că ar trebui mai degrabă să ne orientăm spre obiective de dimensiuni mai modeste. E una din concluziile noastre. Intervenție fără microfon președinte. Da. Spune președinte, m-am uitat dacă a sosit sau nu doamna Budcov. Nu, atunci dau uh, cuvântul domnului raportor pe care îl felicit și eu, la fel ca toți colegii, practic. Vă rog, domnule Corea de Campus. Mulțumesc, doamnă președintă. Sigur că trebuie să precizez că chestiunea transportului electric nepoluant este foarte importantă. Și iată, mă ajută să transport uh, vraful ăsta de documente pe care a trebuit să-l utiliza pentru redactarea documentului și cu același tip de mașini nepoluante voi transforma și voi transporta și criticile pe care le-am primit. Deci astea sunt foarte importante pentru activitatea noastră. Bine, acum mulțumesc tuturor pentru cele spuse, mai ales raportorilor din umbră care au mai multe responsabilități, care au dedicat mai mult timp și efort aceste analize, dar în general vreau să spun că mă satisface interesul pe care văd că l-a deșteptat această chestiune și sunt de acord și cu cele spuse în privința diverselor dificultăți. E, e adevărat, e dificil și chestiunea volumului infrastructurilor, investițiilor care sunt în joc. Și apoi Uh, trebuie să luăm decizii care să fie într-adevăr, trebuie să luăm decizii care să fie într-adevăr pe termen lung, ceea ce creează dificultăți suplimentare și uh, reflexii suplimentare. Uh, vreau să spun uh, că mulțumesc colegului Saudalas că e, Dargas că e de acord cu majoritatea lucrurilor spuse de mine. Dar uh, s-a referit la grupurile regionale. Bun, s-au mai referit și doamna Del Castillo și domnul Vidal Quadras, uh, mai multă lume s-a referit la uh, Uh, grupurile regionale și este un subiect important pentru că consider că noi trebuie să intervenim ca un proces atât de complicat să fie mai uh, ușor de administrat, dar nu trebuie niciodată să scăpăm din vedere perspectiva europeană. Bun, Poate nu vom, vom putea implica toate țările, poate vom lucra regiune cu regiune, dar niciodată nu trebuie să scăpăm din vedere perspectiva europeană, să nu ne limităm doar la o perspectivă națională. Bun, sunt de acord cu domnul Saudargas atunci când a spus că finanțările trebuie să fie mai bine țintite, dar cu menținerea liniilor directoare generale. Uh, Mm, poate ar exista ceva cu care nu sunt de acord uh, în cele spuse de doamna Vălean. Eu sunt de acord uh, că doamna sa a acordat o susținere spunând că trebuie să recuperăm uh, această primă listă a proiectelor de interes comun și trebuie să evaluăm toate proiectele care au fost deja prezentate și trebuie să alocăm timpul necesar pentru analiza costuri-beneficii și a căuta acordul la nivelul grupurilor regionale și sunt de acord. Sunt de acord și cu recomandarea făcută de domnia sa, și anume să adoptăm cât mai rapid posibil uh, raportul. Și chiar din acest motiv noi prevăzusem o unică lectură și să încercăm să utilizăm acest sistem ca să uh, putem uh, să ajungem rapid la plenară, să mă rog, la negocieri, deja în septembrie să ajungem la trilog. Uh, Însă spuneam că există un punct cu care nu sunt complet de acord și cred că nu sunt unicul cu care nu este de acord cu doamna Vălean. E vorba de uh, retragerea, eliminarea articolului 15, unde se vorbește de criteriile pentru uh, finanțare. A uh, retrage punctul acesta din uh, acest acord, uh, din acest raport, mă scuzați, și uh, să-l punem la mecanismul conectarea Europei. Dar sigur că există și există motive în acest sens. Bun, dar în, din acest raport ar fi eliminat practic avantajul unei viziuni globale. Ar fi un raport care nu s-ar mai concentra asupra obiectivului principal, practic ar fi amputat obiectivul său principal. Pe de altă parte, însă, la mecan- mecanismul conectarea Europei se fac referiri constante la articolul 15 pentru că, până la urmă, articolul 15 el, e cel care se stabilește ce proces de selecție se va urma. Nu cred că se creează complicații. Eu, cel puțin în faza actuală, aș spune că ă, nu aș fi de acord cu eliminarea articolului 15, așa cum propune colega Valean. Însă nu mă opun ca acest articol să se reia și în alte uh, legi. Uh, există oricum această referire constantă la articolul 15 în mecanismul conectarea Europei, după cum spuneam. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să apară și în mecanismul conectarea Europei, foarte bine, sunt de acord. Bun, colegului Jadot ea spune că sunt de acord cu observațiile pe care ni le-a prezentat. Domnia sa a spus că nu e un text prea ecologist, dar care totuși merge în direcția corectă. Și uh, a fost interesantă formularea domniei sale. Oricum, eu susțin cele spuse de domnul Jado, dar și cele spuse de domnul Vidal Quadras, pentru că dacă vrem să susținem energia electrică, nu trebuie să vorbim doar de eficiență energetică, ci să vorbim și de mijlocul cel mai puțin poluant, adică gazele naturale care trebuie utilizate ca sistem complementar, sistem alternativ de uh, furnizare a energiei. Și introducerea sa în rețea ne creează încă mare, mari probleme tehnologice. Uh, mai apoi, vreau să spun că sunt de acord cu propunerile pe care le-a făcut domnia sa în legătură cu rețelele inteligente, transparența activității grupurilor regionale. De altfel, uh, sunt foarte interesat de acest concept și foarte sensibil la acest concept de transparență posibilitatea ca autoritățile locale și regionale să participe încă de la începutul proiectului și uh, pentru a, cum spunea domnul Jadot, pentru a se evita apariția unor probleme pe viitor. Bun, există și alternative tehnologice, de exemplu, o parte a rețelelor electrice să fie uh, subterane. Și, și aici poate e mai scump, dar poate ar trebui să ne gândim și la o alternativă. Poate n-ar fi chiar așa de costisitor de altfel pe termen lung. Bun, apoi colegul Toșenovski a prezentat două idei clare. Cu prima sunt, sunt complet de acord. Simplificare, cât mai multă simplificare acolo unde e posibil. La a doua sa observație am câteva obiecții. Deci faptul că uh, nu trebuie să grupăm uh, prioritar anumite grupuri speciale pentru că trebuie să existe peste tot un picior de calitate, dar până la urmă eu zic că există chestiuni care sunt prioritare. Există, sigur, analiza costuri-beneficii uh, din cauza volumului, din cauza costului, nu pot fi toate egale. Uh, bun, doamna Pilar del Castillo, îi mulțumesc pentru observațiile foarte punctuale uh, pe care le-a făcut. Și, bun, poate că președinta a atras atenția că și-a depășit punctul de vorbire, dar mie mi-a convenit pentru că am putut să ascult toate aceste observații cu care sunt de acord, mai ales în ce privește grupurile prioritare. Mulțumim pentru că susține menținerea articolului 15. Uh, domnia sa ne-a mai spus că trebuie să existe o separare între criteriile de admisibilitate, însă aceste criterii de admisibilitate fac parte din funcția, din puterile Parlamentului. Parlamentul nu dorește să se ocupe doar de chestiuni mărunte, de detalii tehnice. Parlamentul elaborează legi, definește principii generale, stabilește reguli. Și apoi aceste principii sunt puse în practică. Dacă legile și principiile sunt bune, atunci când vom dispune de bani, și bineînțeles numai atunci, va fi mult mai ușor să punem principiile în practică. Deci, uh, mulțumesc tuturor, mulțumesc și președintei. Se mai pune și, s-a mai pus și chestiunea uh, sub divizării coridoarelor electrice. Bună, asta o vom relua. Uh, vreau să spun că mulțumesc și pentru că m-ați susținut în chestiunea transparenței costurilor prin procesul de benchmarking. A colegului Helmer vreau să spun că mm, a fost foarte interesant ce a spus. Sigur, eu nu sunt de acord cu opinia domniei sale. Mi se pare mult prea partizană din punct de vedere ideologic. Deci nu pot fi de acord uh, când se spune că Europa e falimentară și nici măcar nu aș fi de acord dacă s-ar spune că ar fi în pragul falimentului. Aș spune că din potrivă. Și aici nu e vorba de a vorbi despre dictaturi de la Bruxelles. Noi ceea ce dorim și ceea ce căutăm este eficiența și trebuie să ajungem, să atingem acest obiectiv al eficienței. Chestiunea de politică energetică ce creează distorsiuni au fost cele evocate, însă distorsiunile sunt uh, cauzate de costul unitar al energiei de situație. Bun, da, doamnă președinte, mă grăbesc să închei, însă vreau să mai spun un lucru colegului Helmer și anume Statele Unite care acum, da, au făcut multe descoperiri în sectorul energetic, uh, vând cu 2 dolari și jumătate, japonezii cu 17, dar încă nu au construit nici o centrală pentru gazul natural lichefiat. De fapt, noi nu știm cât timp vor dura aceste rezerve. Nu știm care va fi rentabilitatea pe termen lung. Poate că e vorba de rezerve care se vor epuiza peste foarte puțin timp. Și uh, mă scuzați, dar nu mi-amintesc numele, însă un, un coleg a insistat foarte mult asupra uh, grupurilor regionale și sunt de acord cu ce a spus. Și apoi am mai vorbit și de o evaluare ex post a proiectelor și mi se pare o observație foarte bună să facem o astfel de evaluare, mi se pare o propunere pozitivă. Vom, uh, vom susține propunerea, nu știu dacă vom avea și câștig de cauză, însă știți, uh, dar oricum vom insista în acest sens. Da, am vorbit deja de cele spuse de domnul Vidal Coadras, uh, mai este și dar poate n-am pronunțat bine numele Brovnik, nu știu, însă da, da, am înțeles, doamnă președinte. trebuie să mă grăbesc să închei. Da, cred că, bun, până la urmă am spus ce am avut de spus. Mulțumesc colegilor pentru contribuții și cred că vom avea o bună conlucrare. Președinta, mulțumim pentru aceste răspunsuri exhaustive. Aș ruga reprezentantul Comisiei pe domnul Vinoa să ia cuvântul, dar să fie extrem de succint, pentru că nu mai avem timp la dispoziție și mai sunt multe de discutat. Dar vom mai avea și alte ocazii ca să ne expuneți poziția noastră mai pe larg. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să felicit raportorul pentru toată munca făcută și oricum pe toți membrii comisiei pentru ce au făcut și bine, cu excepția domnului Helmer, cred că cu toții suntem de acord în legătură cu obiectivele și că mergem pe calea cea bună și mi-aș limita comentariile la câteva elemente. În primul rând, în ce privește identificarea proiectelor de interes comun, care, ceea ce constituie un uh, subiect foarte sensibil, și anume care anume proiecte vor fi etichetate ca fiind de interes comun. Noi am uh, convenit că acest proiect, proces mă scuzați, trebuie să fie unul transparent, dar avem rezerve în ce privește compunerea grupurilor regionale. Noi credem că ele au o sarcină foarte clară și trebuie să fie de dimensiuni care să poată fi gestionate și includerea tuturor actorilor implicați în munca directă e imposibilă din punct de vedere practic. Asta se leagă mai ales la amendamentele 700, 703, 700, 708 și 713. Dar sigur că uh, transparența trebuie asigurată și noi considerăm că consultările deschise, informațiile, publicarea informațiilor, după cum se spune în amendamentul 725-728, este o abordare corectă. De asemenea, susținem măsurile care trebuie luate în cazul unor întârzieri importante la implementarea proiectelor de interes comun. E foarte important și Parlamentul ar dori ca acest proiect să fie uh, completat și trebuie să ne asigurăm că așa va și fi Bun, aici există un potențial conflict cu Consiliul. Ei nu ar uh, vrea poate niște constrângeri. Bun, în legătură cu acordarea autorizărilor, e clar că trebuie să asigurăm accelerarea procesului, pentru că chestiunea e destul de urgentă. E urgentă să putem implementa aceste infrastructuri și uh, salutăm multe din amendamente s-ar trebui să găsim și un echilibru necesar, uh, să păstrăm uh, termenele de timp așa cum sunt uh, propuse și să menținem și ghișeul unic. E clar Bine, și în legătură cu o mai mare transparență și cu o, mai, cu o majoră implicare a tuturor cetățenilor implicați, cred că aici suntem de acord și suntem și noi preocupați ca verzii credem că trebuie făcute mai multe eforturi la începutul proiectului, atunci când este el uh, conceput, uh, va însemna că se va putea scurta termenul de acordare a autorizațiilor. Acum, cu faimosul articol 15, noi susținem poziția raportorului care nu dorește eliminarea articolului 15 și transferul său la mecanismul conectarea Europei. Am spune doamnei Vălean că această discuție a avut loc deja la nivelul Consiliului și că noi credem că am convins și statele membre că aceste linii directoare uh, ce privește uh, mecanismul și infrastructura uh, transeuropeană au o abordare holistică ce acoperă patru elemente care trebuie menținute împreună. Identificarea priorităților, apoi acordarea autorizărilor, Uh, procesul de alocare a costurilor care intervine înaintea uh, oricărei utilizări a, a banilor contribuabililor. Și aici e semnul întrebării. Noi trebuie ca aceste, trebuie să menținem aceste linii uh, directoare foarte coerente și aici articolul 15 trebuie văzut în relație cu rolul acestor uh, linii directoare și procesul de alocare al costurilor. De asemenea, ne opunem oricărei alocări uh, dinainte fondurilor cu uh, mecanismul conectarea Europei. Cred că trebuie să menținem cât mai multă flexibilitate cu putință între sectoare, uh, viabilitatea comercială, înseamnă că poate nevoia de finanțare nu poate fi neapărat corelată cu nevoile de investiții. Bun, energia e diferită de transport, de eh, telecomunicații și aici eh, comisia noastră trebuie să se asigure că specificitatea energiei eh, este luată în considerare. Suntem de acord și că implementarea acquis comunitar e un punct de plecare, e neîndoielnic. Acum, în legătură cu domeniul de aplicare, noi nu suntem în favoarea susținerii financiare a infrastructurilor pentru Uh, petrol, uh, pentru depozitare, în ce privește rețelele inteligente, cred că trebuie să ne uh, limităm la proiectele operatorilor de sisteme de transport și cu asta vă mulțumesc, doamnă președinte. Grație. Mulțumesc. Da, în legătură cu votul pentru mandatul de negociere 19. Acesta se va desfășura pe 19 iunie, după cum știți. Cu asta am încheiat uh, acest punct de pe de zi și uh, vă reamintesc că aveți și rezumatul foarte interesantului uh, atelier organizat la sfârșitul lunii martie. Următorul punct, raportul privind foaia de parcurs pentru energie 2050 și are cuvântul doamna Țavela și apoi ceilalți colegi. Am prevăzut aproximativ 50 de minute, o oră de contest pe capacitatea noastră de a vă autolimita timpul de vorbire. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Președinta, colegii sunt rugați să părăsească sala dacă sau să uh, facă liniște. Foaia de parcurs pentru energie 2050 este un subiect uh, foarte important. Problema e că cei care vorbesc și-au scos căștile și nu mă aud când i-am rugat să iasă. giving it... Este un subiect așadar de mare uh, importanță, având în vedere perspectiva pe termen lung. Energia joacă un rol important în ceea ce privește creșterea și competitiv- competitivitatea Uniunii Europene. Trebuie subliniat faptul că analizăm acest subiect în contextul uh, competențelor comisiei noastre, industrie, cercetare și energie. În primul rând, cum putem ca industria, industriile noastre, cum putem face ca industriile noastre să devină mai competitive în domeniul energetic. 2. Cum putem ajunge, cum putem atinge securitatea energetică și diversitatea energetică. Și punctul 3. Care sunt tehnologiile de care vom avea nevoie în viitor pentru a atinge obiectivele? Și care ar trebui să fie prioritățile noastre din punct de vedere al cercetării și dezvoltării? Se pune un accent mare pe reducerea emisiilor de uh, carbon mai ales Parlamentul și Consiliul, și-au declarat ambițiile de a asigura o reducere de 80-95% a emisiilor de CO2 până în 2050 și asta de către statele dezvoltate având în vedere caracteristicile sistemelor energetice și diferențele între sistemele naționale, acest lucru va fi o provocare. Însă trebuie să recunoaștem beneficiile cooperării statelor membre, astfel încât uh, tra transformarea sistemului energetic să aibă loc și să înceapă acum. Această foaie de parcurs pentru 2050 trebuie să constituie o bază pentru inițiative legislative și alte tipuri de inițiative în politica energetică pentru a dezvolta un cadru de politici pentru 2030 care să includă uh, anumite repere și obiective. Există aspecte comune uh, în scenariile analizate și toate acestea ne arată că există anumite elemente necesare uh, pentru a uh, transforma sistemul energetic uh, european. Consider că energiile regenerabile, eficiența energetică și infrastructura energetică sunt opțiuni care nu ne permit uh, regrete. În ceea ce privește energiile regenerabile, aș dori să subliniez că o abordare mai integrată la nivel european este esențială la, la, pe termen mediu și lung. Statele membre trebuie să coopereze pentru a optimiza eficiența costurilor energiilor regenerabile și pentru a se asigura că se fac investiții acolo unde aceste tipuri de energie ar fi cele mai productive statele membre vor urmări obiectivul independenței energetice și a uh, autonomiei, uh, independenței aprovizionării, însă trebuie de asemenea să ne concentrăm asupra pieții unice energetice și asupra unei rețele care să lege nordul de sud și estul de vest. Venind dintr-un stat membru din sudul Europei, mă preocupă mai ales uh, dezvoltări, evoluțiile în coridorul uh, sudic. Nu în ultimul rând, pe calea spre anul 2050 vom avea parte de multe provocări și trebuie să ne asigurăm că aplicăm prevederile privitoare la piața energetică europeană până în 2014. Și asta analizând și propriile energii, uh, propriile resurse în același timp. Uh, este nevoie ca resursele noastre să fie uh, flexibile și ca acest tip de energii să fie la dispoziție în rețelele noastre. Trebuie să avem suficientă capacitate pentru a asigura aprovizionarea. În acest context, trebuie să um, punem accentul pe combinația energiilor regenerabile cu uh, cea bazată pe gaze uh, naturale. Doamnă președinte, nu doresc să folosesc mai mult uh, timp decât atât. Mai mult mă interesează ce au de spus ceilalți colegi în acest sens. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Grazie lei, ecco, iniziamo. Mulțumim și acum începem cu raportorii din umbră. Dacă se de acord, cam trei minute fiecare, dar am încredere că veți ști să vă limitați. Domnul Roy, vă rog. Doamna președinte, vă mulțumesc, mulțumesc și doamnei raportor, dar mulțumesc și comisiei. Cred că este un document foarte valoros pentru prima dată, nu se concentrează pe un singur concept politic, pe o singură cale, ci lasă posibilitățile deschise pentru a vedea diferite scenarii. Și astfel devine vizibil faptul că până în 2050 nu putem prevedea în mare detaliu ce se va întâmpla, însă putem estima care ar putea fi evoluțiile posibile. Și asta poate să fie un mare ajutor. Și de aceea vă rog, în orice caz, să păstrăm această transparență, această flexibilitate și să nu încercăm să o diluăm uh, încercând să îi adăugăm înțelepciunile noastre politice. Mi se pare un punct foarte important. Comisia uh, subliniază că eficiența Uh, are un mare potențial și nu se referă la economia de energie, ci la eficiența energetică. Mi se pare un lucru foarte important. Trebuie să fim conștienți că vom atinge acest potențial probabil numai dacă uh, avem, dacă venim cu mai puține prevederi, ci mai degrabă uh, utilizăm ceea ce avem în Europa și care este punctul nostru forte și anume leadership-ul în domeniul tehnologiei. Și asta este important și se face fără, cu cât mai puțină planificare. Apoi, se, um, uh, descriu, uh, poten, se descrie potențialul în domeniul energetic uh, și sunt de acord, avem nevoie de un acces european. Toate aceste sisteme naționale uh, uh, risipesc bani. Un proiect mare care poate, proiectele mari cu impact cât mai puțin uh, din punct de vedere ecologic și uh, din punct de vedere al costurilor, uh, poate fi obținut numai la nivel european. Mi se pare că este momentul să spunem că dorim uh, Uh, să se acționeze mai mult la nivel european. Orice fel de sistem am adopta, uh, comercializare de uh, certificate, nu contează. Avem nevoie de ceva cât se poate de rapid. Și apoi, ave, sunt de acord cu Comisia când spunem că nu atingem obiect, nu ne atingem obiectivele bazându-ne pe un singur tip de energie, de tip, un singur tip de energie. Uh, mixul este diferit de la stat la stat, soluția este diferită de la stat la stat. Și, bineînțeles, energiile regenerabile sunt importante, dar nu uh, înseamnă totul. Și cărbunele va juca un rol în viitor în uh, furnizarea de energie în Europa. Și asta înseamnă în același timp că la captarea și stocarea carbonului nu putem numai să uh, discutăm uh, și să uh, aruncăm vorbe goale, trebuie să acționăm. Statul din care vin eu uh, face această greșeală. Din acest mix energetic face parte și energia nucleară. Nu trebuie să ne placă, dar dacă vrem uh, uh, emisii scăzute, prețuri bune și securitate energetică, nu putem să obținem asta fără energie nucleară. Orice stat poate să acționeze cum dorește, dar în mare nu se poate fără. Mulțumim, mulțumim domnule Roel. Doamna Van Bremt. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportorului pentru această raportare pentru această introducere. Este o dezbatere care va continua în următoarele săptămâni și luni și este ceva foarte important pentru comisia aceasta. Sunt de acord cu domnul uh, Roel când spune că propunerea comisiei este o foarte bună bază, ne oferă foarte multe uh, informații. Și ne oferă în același timp o viziune care ne va ghida înspre 2030, 40, 50 dar să începem cu o bună definiție a obiectivelor pe termen lung. Comisia ne-a ajutat aici, ne-a oferit uh, unele orientări. Va trebui să schimbăm abordarea aici, nu putem evita asta. În 2050 nu, vom, nu știm dacă vom avea 95% de energii regenerabile, dar este important să avem un obiectiv uh, care să ne permită să scădem emisiile de CO2. Trebuie să fim competitivi și în domeniul industriei în 2050. Uh, trebuie să știm ce vrem să obținem și care sunt reperele pe care trebuie să le atingem pe parcurs. Trebuie să avem scenarii care să fie cât se poate de durabile. O mare parte din infrastructura actuală este învechită și va trebui să fie reînnoită. Și asta trebuie să facă parte din această inițiativă. 2020 nu este încă pe uh, foaia noastră de parcurs uh, la ora actuală, deci va trebui corectat acest lucru. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că statele membre își ating obiectivele. Am discutat mult despre eficiență energetică, însă trebuie să ne asigurăm că uh, aceste prevederi uh, vor trece și de Consiliu. Apoi, combinația de energii regenerabile și eficiență energetică. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră principală. Încă un principiu pe care aș dori să pun accentul este următorul. În Europa avem foarte multă infrastructură energetică, nuclear, uh, bazată pe cărbune, bazată pe gaz. O mare parte din această infrastructură este la finalul vie la finalul vieții, trebuie înnoită. Așadar, trebuie prevăzut acest lucru. Cred că trebuie să recunoaștem că energia nucleară este o sursă de energie de tranziție. și trebuie să ne asigurăm că avem la dispoziție gaz și energii regenerabile care să ne permitem să ne atingem obiectivele pe termen lung. În presă, în acest weekend, uh, au existat știri despre energiile regenerabile. Nu spun că suntem uh, lideri, dar iată, se pare că în acest weekend se pare că a fost foarte mult vânt și foarte mult soare. Toată lumea era în vacanță și am avut o situație ciudată cu privire la furnizarea de energie uh, energetică, energie electrică foarte, este foarte clar uh, ce ne trebuie. Avem nevoie de uh, centrale pe gaz și combinate care să ne ajute să trecem de această perioadă de tranziție în care se află înaintea noastră. Avem nevoie de uh, evaluări uh, bazate pe întreg ciclul de viață în întreagă, pentru toate tipurile de energie, începând de la producție, construcția centralelor, costuri de operare și așa mai departe. Deci întregul ciclu de viață. Încă o singură remarcă, doamnă președinte, cu privire la, gazurile, la gazele de șist. Vorbeam mai devreme despre faptul că gazul este o sursă de energie de tranziție importantă, trebuie să analizăm toate circumstanțele, impactul asupra mediului, asupra oamenilor, asupra economiei, când este vorba de acordarea de autorizări și de permise. Trebuie să ne uităm și la dezavantajele uh, gazelor naturale și a energiei nucleare. Tot ce pot eu să solicit tuturor este să uh, aibă o atitudine deschisă, dar în același timp să vadă impactul asupra oamenilor. Cred că este cel mai bun mod de a menține o imagine de ansamblu. Aceasta ar fi contribuția mea. Bineînțeles că vom continua să discutăm detaliile. Vă mulțumesc, Fiona Hall. Mulțumesc salut această foaie de parcurs și uh, comentariu, comentariile făcute respectiv, referitor la faptul că statele membre trebuie să coopereze pentru că trebuie să avem soluții comune. Cred că această foaie de parcurs este un document foarte pozitiv pentru că arată că reducerea emisiilor de carbon a uh, sistemului energetic în Europa nu numai că este fezabil, ci poate costa chiar mai puțin decât dacă am continua ca acum. Reducem costurile la importurile de carburanți, al căror preț a crescut foarte mult și, de asemenea, cu cât mai multă eficiență energetică avem, cu atât mai puțin trebuie să plătim pentru energie. Un element esențial referitor la cost este faptul că suntem într-un moment în care trebuie să investim în nouă, într-o nouă infrastructură oricum. Deci acum avem oportunitatea de a uh, construi infrastructura uh, corectă care să poată permite reducerea uh, emisiilor de carbon. După cum s-a spus, există anumite uh, elemente lipsite de regret uh, în acest raport, posibilități, cum ar fi ener eficiența energetică, care arată că am putea reduce consumul energetic cu 41% uh, în viitor. Cred că uh, am putea avea aceeași abordare ca, cu privire, ca cea cu, uh, referitoare la directiva privind um, eficiența energetică, pentru că avem acest obiectiv de reducere de 20% până în 2020. Toate scenariile din foaia de parcurs arată o creștere semnificativă a, a ponderii energiilor regenerabile. Deci energiile regenerabile sunt uh, opțiunea fără regrete pentru viitor. Cred că ar trebui să tragem învețămintele necesare. Oricum, uh, am privit acest lucru, energiile regenerabile vor juca un rol cheie și pentru asta trebuie să ne asigurăm că există o certitudine din punct de vedere al investițiilor în acest sector. Și asta trebuie să luăm în considerare când stabilim obiectivele pentru 2030 pentru energii regenerabile. Cele două opțiuni, energiile regenerabile și eficiența energetică, sunt combinația care pot duce la uh, eliminarea emisiilor de carbon uh, din uh, industriile noastre și din industria energetică. Energia pe care o producem noi prin energii regenerabile este uh, mult mai fiabilă decât cea obținută prin uh, importuri. În ceea ce privește gazele naturale, sunt de acord că um, sunt un, un bun, um, o, o bună sursă de energie de tranziție Uh, pentru că, uh, din punct de vedere tehnic, uh, dai drumul sau închizi, la un, ro- închizi un robinet. Nu este ca energia nucleară, care este mult mai greu de controlat. Important este însă că nu poți să ai și gaz și captarea și stocarea carbonului în același timp. Gazul devine mult mai puțin flexibil în momentul în care avem captare și stocarea carbonului. Nu mai poți pur și simplu să închizi um, uh, robinetul ca la, uh, ca la aragaz. Trebuie să ne asigurăm că nu ne blocăm într-un tip de uh, infrastructură energetică. Asta s-a discutat și înainte. Dacă vrem să utilizăm gaze naturale, trebuie să ne asigurăm că este o resursă flexibilă și că nu uh, Um, creăm infrastructuri care apoi să dăuneze în, vi- în viitor. Sunt de acord cu raportoarea că, pe lângă energii regenerabile și eficiență energetică, elementul cheie înspre 2050 este o mai bună interconectare. O bună infrastructură și o infrastructură adecvată este uh, Uh, elementul cheie, fie că este vorba de uh, rețeaua de transport uh, și de distribuție, trebuie să ne asigurăm că piața de electricitate funcționează în mod adecvat. Însă cel mai simplu și ieftin mod de a uh, gestiona acest lucru este, să, este uh, cumpărarea și vânzarea între uh, state membre și um, flexibilitatea, uh, de exemplu, stocării în cazul um, energiei um, obținute din apă. De asemenea, trebuie să extindem uh, ceea ce avem, de exemplu, uh, în Marea Nordului, să avem um, eoliană în nord și energie, sol energie solară în sud. Iată, asta merge în direcția a ceea ce a spus și doamna raportor. Oricum, cred că vor urma unele discuții foarte constructive. Mulțumesc. Si, e, eh, mentre do la parola... Mulțumesc. Voi da, da cuvântul colegei Iord de raportare la Envi, însă vă mai rog o dată să respectați un timp de două minute. Mă rog, pentru că se poate vedea timpul avem foarte multe persoane înscrise la cuvânt și toți au dreptul să vorbească, așa că trebuie să fim mai econom cu timpul. Mulțumesc! Ok, thank you. I will... Mulțumesc, voi încerca să fiu foarte succintă, nu ca raportoare la Envy. În primul rând, îmi exprim preocuparea că nu am interpretare în limba slovenă. În al doilea rând, sunt de acord cu aproape toate cele spuse de către raportoare. Sunt uh, apreciez poziția sa în legătură cu aportarea echilibrată. Susțin aportarea echilibrată care ar trebui să se reflecte și când vorbim despre posibilitatea unor uh, obiective în viitor uh, până în anul 2050 va trebui să ținem cont de toate cele trei părți ale triunghiului sustenabilității. Însă trebuie să fim flexibili, pentru că nu avem date pentru foaia de parcurs pe 2050. Comisia nu a ținut cont de uh, cele trei colțuri ale triunghiului în mod egal. Avem o problemă aici și aș dori comentarii din partea Comisiei în acest sens. În al doilea rând, uh, componentul internațional. Uh, pentru mine, componentul internațional este cel puțin la fel de important ca și componentul european. Vorbim aici nu doar de producția de energie, ci și de tehnologia energetică. Mă preocupă faptul că toate scenariile presupun o acțiune globală în domeniul schimbării climatice. Uh, dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în Bonn și declarație de presă al, al doamnei Hedegaard, uh, cred că ar trebui să avem în vedere cel puțin un scenariu care să presupună și un alt rezultat. Mi se pare că un asemenea document ar trebui să includă și o diferențiere între responsabilitățile la nivel european și cele la nivel național și regional. Și ultimul meu comentariu în legătură cu scenariile. Toate scenariile pleacă de la aceeași premisă că uh, va exista o acțiune internațională în legătură cu schimbarea climatică, că nu există o abordare echilibrată, uh, reducerea emisiilor, securitatea furnizării și independența de importuri, în legătură cu aceste scenarii, mi se pare că nu există niciun scenariu care să aibă care să țină cont de uh, stocarea geologică a carbonului uh, și uh, de opțiunea nucleară, care este uh, promovată foarte mult și uh, stocarea geologică întârziată este un uh, scenariu foarte realist. Cred că avem nevoie și de un scenariu care să țină cont de aceste două posibilități. De asemenea, nu văd cum se ține cont de acest scenariu în legătură cu utilizarea convențională și non-convențională a gazelor naturale. aș dori să existe o coordonare mai mare între foaia de parcurs pentru energie și transport. Uh, sistemul de energie nu privește doar reglementarea energetică, ci și consumul și producția energetică și aș dori să văd o serie de recomandări legate de acceptarea publică cu condiții indiferent de celelalte recomandări din raport. Îmi cer scuze, dar uh, din nou vă rog să uh, vorbiți mai, să fiți mai succinți. Domnul Ghirec. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint, cu toate că am mai multe de spus, însă voi face doar o analiză a scenariilor. cel mai serios scenariu seamănă foarte mult cu un raport anterior pe același subiect. Vorbim despre eficiență, nu înseamnă utilizare limitată, ci utilizarea meca- mecanismului corespunzător. De asemenea, vorbim despre felul în care se utilizează energia, stocare și așa mai departe, lucruri pentru care răspunde industria și nu consumatorii. De asemenea, dacă vorbim despre stocarea geologică a carbonului și capturarea carbonului, însă nu se vorbește nimic, nu se spune nimic despre gazul natural lichefiat, despre gazele cu conținut în alte hidrogen. Nu am găsit eh, nimic aici în legătură cu energia termală, geotermală și utilizări inovatoare a energiei. Eh, trebuie să ne gândim la reactorul natural care este pământul și cum putem să utilizăm mai bine aceste resurse naturale ar fi vorba de o inovare pentru viitor. Islanda vrea să devină membră a Uniunii Europene și Islanda are foarte multă experiență în energia geotermală. Mulțumesc pentru că ați fost succint, domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, doamna președinte. Această foaie de parcurs ne prezintă o ocazie de a ne stabili poziții în legătură cu strategiile noastre globale dincolo de 2020, care este orizontul mai apropiat. Înțeleg că pentru mulți colegi acest tip de viziune pe termen lung suscită un anumit tip de scepticism, pentru că există foarte multe incertitudini dacă ne gândim la un timp atât de îndelungat. Însă, în același timp, în politica energetică, infrastructurile sunt investiții pe termen lung, investițiile sunt enorme și efectele se observă doar târziu de aceea, dacă ne gândim la parcul nostru de infrastructură, acesta este într-o fază avansată a vieții sale utile. De aceea, de aceea mi se pare că este foarte bine să ne gândim mai pe termen mai lung. Comunicarea prezintă idei de care trebuie să ținem cont în legătură cu sistemul energetic european al viitorului. De exemplu, să susținem eficiența energetică, o mai bună integrare a pieței, care să ducă la dispariția insulelor energetice, referirile la gazul neconvențional, care apare ca o posibilitate interesantă pentru a deplasa referința actuală. Energia nucleară ca un component indispensabil al mixului energetic dacă vrem un sistem cu emisii reduse de dioxid de carbon. Și de asemenea necesitatea de a limita sau a menține în anumite uh, limite costurile și prețul energiei. După aceea, foaia de parcurs Uh, menționează provocările cu care ne confruntăm uh, pentru că ne-am propus o dezvoltare atât de mare a energiilor regenerabile. Se vorbește despre intermitență și despre dezvoltarea unui sistem energetic în care sursele cu carbon, cu emisii reduse de carbon, sunt alese de către piață, nu prin ajutoare publice, care nu pot să fie eterne o piață care funcționează în urma subvențiilor nu are niciun viitor. Mi se pare de asemenea curajos din partea Comisiei că acceptă că prețurile energiei ar trebui să reflecte mai bine costurile de producție și, în special, noile investiții necesare în sistemul energetic. După aceea, ceva eh, ce eu și alții spunem de mult timp, prețurile reglementate, artificial prea scăzute, trebuie să fie evitate. Distorsionează piața în mod periculos și uh, stimulează negativ eficien- eficiența energetică și uh, uh, economiile. Dincolo de uh, discursurile electorale, trebuie să vedem care este realitatea. Acest tip de idei uh, se lovesc de contextul financiar actual și de impactul asupra uh, prețurilor și costurilor al diverselor metode, uh, diverselor măsuri pe care le adoptăm. Însă nu putem putem să stăm să așteptăm să se întâmple ceva atunci când ne gândim pe termen atât de lung. Așadar, raportul poate să transmită un semnal puternic în ceea ce privește sistemul energetic al viitorului și, mai mult, să stabilească Uh, căile ferate să stabilească calea pe care vor merge toate propunerile legislative din următorii ani. Mulțumesc, doamna Kolarska-Bobinska. Mulțumesc. Uh, ne-am stabilit uh, obiective pe termen lung ale energie Acest lucru este foarte important pentru investitori și pentru industrie, pentru că investitorii și industria are foarte des impresia că totul se schimbă, că regulile se schimbă, că se trăiește în incertitudine, că există incertitudini pe termen lung. Ceea ce este important pentru mine este să dăm angajatorilor uh, anumite foi de parcurs uh, cu uh, emisii reduse de carbon sau chiar fără emisii de carbon. Uh, energie cu emisii reduse de carbon, uh, această idee pentru anumite state este una teoretică. Un stat care își bazează economia în proporție de 80% pe cărbune, nu poate să își schimbe infrastructura de la o zi la alta, de azi pe mâine. Nu putem accepta uh, o foaie de parcurs fără emisii de dioxid de carbon. În al doilea rând, vorbim despre realizarea obiectivelor și știm că aceasta este problema cheie în politicile europene. Obiectivele sunt importante, însă um, și implementarea este și mai importantă. Știm că uh, respectăm toate regulile, dar nu atingem toate obiectivele și că politicile europene nu sunt eficiente. De aceea cred că ne trebuie un calendar foarte individualizat un calendar a la carte, într-un fel, pentru fiecare stat membru și atunci când lucrăm la acest raport, trebuie să ne gândim la politicile naționale și la solidaritatea europeană. Cum putem să ajutăm statele pentru care aceste transformări sunt dificile? Și o ultimă întrebare. În discuțiile noastre, probabil trebuie să ținem cont de concluziile altor rapoarte și studii. Dacă ne gândim la gazul din șisturi, știm că la Comisia ITRE cineva lucrează pe această problemă, pe consecințele legate de securitate și așa mai departe. Trebuie să ținem cont de rezultatele acestui raport. Dacă ținem cont de această utilizare, trebuie să ținem cont de raportul Agenției Internaționale a Energiei, care evocă o serie de utilizări pentru gaze. Nu trebuie să formulăm din, dinainte concluziile noastre, înainte de a asculta uh, ce au de spun, spus experții, pentru că riscăm să ne bazăm pe stereotipuri. President, thank you. I, I will keep very much the time. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, voi încerca să respect timpul de vorbire. Am apreciat foarte mult comentariile raportoarei, în special în legătură cu securitatea energetică, pentru că vorbim aici mai puțin despre eh, reducerea emisiilor de carbon pentru că, și mai mult de uh, securitatea energetică ca parte a securității foarte importantă pentru cetățeni, ca și securitatea alimentară. Uh, Trebuie să asigurăm eficiența energetică, care deseori este un fel de cenușăreasă a tehnologiilor noi. Trebuie să încurajăm resursele regenerabile și noi. În general, salut abordarea foi de parcurs. Este periculos când politicienii aleg tehnologia pe care vor să o susțină. Comisia este foarte precaută în acest sens și menționează o serie întreagă de tehnologii. Uh, noi în Scoția am avut uh, o am câștigat loteria energetică, deci avem energie din toate părțile posibile. Uh, sunt de acord și că trebuie să conectăm piețele noastre. Încă mai avem o serie de piețe energetice disparate în Uniunea Europeană, care sunt separate în detrimentul consumatorilor și producătorilor. Trebuie să intensificăm eforturile în infrastructură uh, și să eliminăm uh, normele juridice care stau în calea interconectării. Uh, energia însă trebuie să rămână o competență a statelor membre, însă putem să realizăm mai multe lucruri împreună decât Uh, separați. Mi se pare că mergem în uh, direcția cea bună. Și am terminat cu 4 secunde înainte de expirarea timpului. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinta. Mulțumesc, domnul Weber. Weber. Oui, je vais essayer de faire aussi court voi încerca și eu să fiu succint și mă voi limita la, un sing- la o singură idee. Acest raport excelent menționează patru vectori ai reducerii emisiilor. Al treilea vector este energia nucleară. Mi se pare un lucru foarte bun că se spune că nu se poate atinge obiectivul reducerii de emisii dacă renunțăm la energia nucleară. Nu ne place acest lucru, știm că acest, acest tip de energie pune foarte uh, multe riscuri, cum, după cum ne-am amintit catastrofa de la Fukushima, însă nu există o energie cu care să poate să fie înlocuită energia nucleară. Și raportul anual ține cont de acest fapt, ceea ce mi se pare foarte bine. Nu putem să renunțăm la energia nucleară decât recurgând la carbune, cărbune, la petrol, la gazurile din, din șisturi, uh, alte tipuri de energii care emit foarte multe uh, gaze cu efect de seră și care contravin obiectivele, obiectivelor noastre. Însă, dacă eliminăm acest al treilea vector al energiei nucleare, uh, o problemă centrală ține de reducerea și minimizarea riscurilor inerente energiei nucleare. Acest lucru implică investiții, nu putem să uh, rămânem la status quo. Trebuie să investim în centrele de generație nouă, acum am ajuns la generația a patra, care sunt mai puțin riscante, trebuie să investim în siguranța acestora, trebuie să investim în decomisionarea centralelor, pentru că energia nucleară se răspândește în lume, în India, în China, alte state emergente recurg la această tehnologie, pentru că au nevoie de acest uh, tip de energie și de cantitatea de energie. Așadar, trebuie să avem o poziție dinamică pentru a susține această, acest tip de energie necesară din punct de vedere cel puțin temporar în următorii 30 de ani, cel puțin. Mulțumesc, domnule Weber doamna Judith Merkies. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei. Ceea ce mă frapează la această foaie de parcurs este că se referă mai mult la realitatea de acum decât la ceea ce se va, care care va fi realitatea în 2050. În 2050 vom fi mult mai mulți, populația planetei va fi mai mare, vom avea nevoie de mai multă energie și probabil vom avea mai multe surse de energie în urma energiilor regenerabile. Însă viitorul nu este întotdeauna o extrapolare a situației actuale. Există o serie de soluții prezentate de marile centrale termice care produc uh, care vor produce foarte multă energie în 2050. Trebuie să dăm dovadă de o atitudine inovatoare. Fiecare consumator va trebui să își poată producă propria energie cu panouri solare, printr-o izolare a imobilelor mai bună, uh, cu mici uh, eoliene, de exemplu, pot exista mici surse de energie care să poată să fie utilizate de către cetățeni Dacă conectăm aceste mici rețele cu marile, cu, cu, cu mari furnizori de energie, vom putea să uh, avem o eficiență energetică mult mai mare. Este o perspectivă pentru anul 2050. Acest raport ar trebui să fie însă trimis înapoi Comisiei. Thank you, Chairman. It seems that the socialists are very Mulțumesc, domnule președinte. Socialiștii sunt foarte activi astăzi. Aș dori să evoc câteva idei care, idei care nu au fost uh, menționate până acum. Am spus că da, doar dacă vorbești nu înseamnă că ești activ. Pot să spun și eu ceva fără a fi partizan. au vorbit mult, dar n-au vorbit mult. Uh, Mulțumesc, domnul președinte. Voi încerca să fiu concisă. Mulțumesc raportoarei și comisiei pentru că au pregătit această foaie de parcurs pe care ne arată că există mai multe căi pentru a ajunge la um, același obiectiv. Probabil că în 2050 vom vedea în diverse regiuni ale Europei o serie de alte um, soluții. Unele state vor avea în continuare cărbune, altele vor avea în totalitate energii regenerabile. Însă noi trebuie să mergem dincolo de această dezbatere. Dacă citim documentul cu atenție, vom vedea un, o cifră foarte importantă. Din 10% din PIB-ul de astăzi, uh, energia va ajunge la 14%, ceea ce înseamnă o creștere de cel puțin 40% a sectorului energetic în PIB ceea ce înseamnă cheltuieli mai mari împotriva prețurilor volatile de astăzi. O problemă foarte importantă care ține de investițiile potențiale. Nu trebuie să uităm că acest tip de planuri de investiții împreună cu alt tip de legislație um, trebuie să fie luat în considerare. Trebuie să discutăm mai mult ce ne gândim cum ne gândim la prețurile dioxidului de carbon în viitor. Poate că aceste prețuri ar trebui să crească dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. Aceasta este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm la marginea următor, următoarei noastre dezbateri. Acceptarea din partea publicului unor tehnologii ține și de creșterea prețului tehnologiilor. Trebuie să ne asigurăm că toți consumatorii, 500 de milioane de europeni, au acces la energie. Este o provocare majoră pentru noi și mi se pare că această parte trebuie să fie uh, reflectată mai bine în acest raport. Mulțumesc, doamna Herzog. Elmer. Uh, well, thank you, Madam. Helmer. And may I agree... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu domnul Weber, care susține energia nucleară. Ea este necesară în mixul energetic al viitorului. Regret însă că de fiecare dată când menționăm energia nucleară, ne cerem scuze din cauza, pentru că ne gândim la siguranța uh, ei. Vreau să vă rog să vă uitați la statisticile de mortalitate în industria hidrologică sau uh, industria uh, energiei din cărbune. Uh, și veți vedea că industria nucleară este de multe ori mai sigură. Doamna Hall a spus că energia din regenerabile este mult mai singură, sigură decât energia importată. Din păcate, regenerabilele nu sunt predictibile și sunt intermitente, de aceea nu pot să fie descrise ca fiind sigure în niciun fel. Doamna Hall recunoaște acest lucru, a făcut referire la energia hidrologică, uh, energia poate să fie stocată cu uh, facilități hidroenergetice. Uh, este ineficient, dar este fezabil. Însă în Europa nu avem suficiente capacități pentru a stoca energia pentru toate uh, propunerile făcute. Este o parte foarte mică spune că tranzacțiile între state vor să uh, uh, vor contribui la energie, însă poate nu ați observat că atunci când este întuneric în Scandinavia, este întuneric și în Italia. Deseori se întâmplă ca uh, zone foarte mari din Europa să uh, nu aibă vânturi uh, aproape deloc. Deci se pot, pot, ne putem gândi la o situație în care să nu existe nici energia solară și nici energia eoliană. Uh, de aceea avem nevoie de uh, resurse pe care să ne bazăm în cazul eșuării acestor resurse. Prin regenerabile nu asigurăm securitatea, securitatea ci uh, distrugem securitatea energetică și deschidem poarta problemelor din viitor. Mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentanta comisiei, doamna Vorstov și pe care o rog să nu vorbească mai mult de două minute. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, thank you very much. Mulțumesc și adresez mulțumirile noastre doamnei raportare Țavela și tuturor celor care au luat cuvântul. Am câteva comentarii în legătură cu foaia de parcurs pentru energie 2050 Uh, la toate cele spuse și uh, propuse pentru a fi parte a raportului. Uh, aș adăuga că această foaie de parcurs uh, e menită să dea mai multă predictibilitate pentru investitori și guverne. Uh, bun, noi nu uh, suntem meteorologi, nu facem asemenea, sau uh, astrologi, nu facem previziuni pentru viitor. E vorba mai mult de a examina modul în care ne putem atinge obiectivele. Uh, sunt uh, scenariile acestea bine cunoscute care ne ajută să vedem ce se întâmplă dacă o luăm pe o cale sau pe alta. Și vreau să subliniez de asemenea că e foarte important pentru noi ca cele trei obiective uh, a energie, uh, politică energetică, competitivitate și sustenabilitate să fie prezente pe această faie de parcurs. Și, sigur, examinând uh, dependența de importuri, uh, probleme legate de preț, interconectivitate și uh, compararea și apoi să lucrăm și pe diverse scenarii și uh, să implicăm și toate părțile importante și state membre. Sunt importante aceste trei opțiuni, eficiență energetică, regenerabile și infrastructură. Și așa numite scenarii care să ne permită să nu avem regrete pe viitor. Deci nu sunt previziuni, ci doar ne ajută să comparăm și ne ajută și valorile de impact cu cifrele pe care ni le oferă. Bun. S-a vorbit de un acord global la care, pe care l-am prezumat noi și adevărat că în anul trecut, anul trecut în luna februarie la Consiliu asta ni s-a cerut, dar am analizat și în legătură cu foaia de parcurs, cu eh, emisii scăzute, ce s-ar întâmpla dacă Comisia ar acționa de, un, de una singură. Și ne-a referit la acest lucru la, în evaluarea de impact și în foaia de parcurs. Am eh, conlucrat de asemenea în comisie când am stabilit foaia de parcurs pentru emisii scăzute și, a, și această foaie de parcurs pe care o discutăm acum. Deci scenariul este același, dar am analizat mult mai mult partea energetică. Bun, există lucruri pe care nu le putem include în scenariu. Bun, gazurile de șist, de exemplu, gazul de șist care a fost menționat aici, pentru că lucrurile încă sunt neclare, dar ne-am ocupat și de gazul de șist în uh, documentul politic. Acum n-am timp să intru în detalii cu diferitele resurse energetice, dar credem că toate sunt importante și acum următorul pas este să definim cadrul politic pentru 2030 foaia de parcurs ne va ajuta în uh, această dezbatere cu perspectiva 2030. Mulțumesc. E, una cosa un po' inconsueta avremmo... Președinta, bun. Uh, am încheiat lista, domnul Mesaroș cere să ia cuvântul, dar vă rog, eventual o jumătate de minut, un minut, pentru că, mă rog, am încheiat lista, dar vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, eu n-am eh, cerut cuvântul pentru că în document am vrut să văd dacă și programul ITER făcea parte din eh, foaia de parcurs, pentru că e vorba de un document pe termen lung și eu aș dori da, spune președinta, dar secretariatul a crezut că dumneavoastră ați cerut cuvântul. Bine, mai bine așa, atunci dau cuvântul doamnei Savela. Domnul Mesa răspune, da, am cerut cuvântul, doamna președinte, am cerut cuvântul. Tocmai am început să-mi uh, fac discursul. Da, deci doream, doamnă președinte, doream să vorbesc. Acum îmi permite să și termin, doamnă președinte. Președinta, da, da, mă scuzați, dar uh, am înțeles că n aș cerut cuvântul, dar vă rog uh, foarte pe scurt că lista oricum era închisă, lista oratorilor, vă rog. Domnul Mesaroș. Bine, data viitoare voi vorbi în engleză, că poate voi fi mai bine înțeles. Bun. Uh, iau acum cuvântul pentru că am putut să citesc documentele și m-am uitat dacă programul ITER făcea uh, parte din această foaie de parcurs, dar eu, de, după câte am înțeles, nu s-a menționat programul ITER și aș întreba, aș solicita Comisiei să țină cont și de proiectul ITER în documentele sale, pentru că în 2026 va fi operațională deja prima centrală și în uh, anii 2030, programul ITER va produce deja energie, deci trebuie să ținem cont și de programul ITER. Și deci acum, uh, spune președinta, dau cuvântul în încheiere doamnei Țavela, dar foarte pe scurt, vă rog, vă reamintesc că vom mai avea multe alte ocazii să discutăm. În primul rând, cu, odată cu discutarea raportului dumneavoastră, în 11-12 iulie, deci cu ocazia aceea vom putea relua discuția. Și apoi și coordonatorii văd că au hotărât să organizeze o audiere publică și acolo vor avea loc discuții și mai apoi va fi termenul pentru depunerea amendamentelor, cred că în septembrie probabil. Deci a fost doar vorba de un, schimb, de un prim schimb de opinii, ca să mă scuze cei care n-au avut uh, timp destul la dispoziție și să mă scuze uh, și doamna Țavela, că îi cere să vorbească foarte pe scurt. Am spus, vor mai fi toate aceste ocazii ca să putem să intrăm în detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc! doamnă președintă, și mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul pentru contribuțiile aduse la această discuție. Ascultând comentariile colegilor, vreau să spun că raportul este pe calea cea bună deja, a fost lansat și își îndeplinește rolul. În al doilea rând, spune că raportul trebuie să aibă mm, Comisia ITRE în calitate de comisie care să furnizeze un cadru. Și în acest cadru putem fi noi cei mai constructivi. Și o a treia concluzie ar fi că dacă ne gândim în perspectiva 2030, ar trebui să avem o foaie de parcurs generală în domeniul energiei, în beneficiul cetățenilor, al uh, statelor membre, al piețelor din Europa și și al piețelor internaționale în general. Și uh, mai apoi, în încheiere, doamnă președintă, vreau să mă refer și la calendar și să informez colegii că în această după amiază la reuniunea coordonatorilor eu voi solicita organizarea unei audieri. Cred că e important să organizăm o audiere ca să putem auzi ce au de spus toți cei implicați în, această, în acest subiect foarte important. Cu aceasta mulțumesc tuturor. Președinte, mulțumim și doamnița Vela pentru că a fost foarte succintă. După, după cum am spus din eu, o decizie care va trebui luată de coordonatori în reuniunea de astăzi, dar cred că nu vor avea nimic împotrivă. Așadar, după discutarea raportului, propunerea dumneavoastră pe 11-12 iulie, probabil că în septembrie vom avea această audiere publică, pentru că e o temă foarte importantă. Mulțumim și trecem la următorul punct, și anume prezentarea din partea Comisiei Europene. Da, doresc, aș dori ca cei care ies din sală să nu facă prea multă gălăgie. Așadar, prezentarea din partea Comisiei a propunerii de parteneriat european pentru inovare privind materiile prime. Avem la dispoziție doar 30 de minute pentru întreaga discuție. Eh, aș ruga pe doamna Cozigu, ce prezintă acest raport, să respecte, dacă e posibil, 10 minute și nu mai mult. Mulțumim. Merci, Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președintă. Voi uh, Președinte, vă rog că uh, discuțiile pot continua în afara sălii. Da, vă rog. So I thank you for the opportunity. Așadar, domnul Cozigu. Mulțumesc uh, pentru ocazia oferită de a prezenta propunerile noastre privitoare la uh, Parteneriatul European pentru Inovare privind materiile prime. Nu vreau să revin la importanța materiilor prime. Comisia deja a avut două comunicări pe acest subiect în 2008 și în 2011. președinta, aș ruga cei care discută în sală să o facă în afară, pe hol. Reprezentantul comisiei, deci nu mai uh, reamintesc uh, importanța materiilor prime. Comisia a emis uh, două comunicări în 2008 și 2011 pe această temă să avem o strategie care e aplicată în privința materiilor prime deja în 2010, când am pregătit comunicarea din 2011 și atunci când Comisia pregătea uh, inițiativa pentru inovare pe 2020, ne-am gândit la acest parteneriat. Um, because and uh, this because the potential of uh, Asta pentru că potențialul pentru inovare în divers, diversele domenii unde se utilizează materii prime ni se pare de asemenea foarte important. Ne-am gândit prea mult că accesul la materii prime ar putea fi ușor și la un preț rezonabil, dar vedem că lucrurile nu stau așa din cauza uh, lipsei de investiții, furnizării, restricții la exporturi de țările bogate în materii prime, cerere și aici inovarea poate ajuta la reducerea presiunii atât asupra furnizării, poate veni cu soluții inovatoare, soluții tehnologice pentru explorări avansate, extracție, prelucrare de asemenea, pe partea ă, cererii, ă, reciclare și înlocuire, ne pot, ă, toate acestea ne pot ajuta. Am menționat și proiectarea produselor care poate să ne ajute să sporim posibilitățile de recuperare a materialelor secundare și exploatarea și dezvoltarea așa mine urbane Și apoi și uh, certificarea constituie de asemenea o soluție de încurajat. Bun, există uh, însă și obstacole în calea inovării, pot menționa câteva astăzi. În primul rând, uh, că nu este o abordare integrată pe lanțul valoric, e o problemă complexă, dar dacă ne gândim la nivelul al doilea și al treilea, Există un, uh, o lipsă de cunoștințe și contacte cu producătorii de materii prime. Apoi trebuie să sporim cooperarea între statele membre. Un exemplu caricatural e faptul că serviciul geologic european, serviciile geologice europene sunt active, dar nici măcar nu au date care sunt compatibile cu un schimb de informații în adevăratul sens al cuvântului și cercetarea europeană în acest domeniu este foarte fragmentată. Așadar, Comisia în 2011 a propus uh, o comunicare și uh, care includea și acest parteneriat pentru inovare și s-a luat și o rezoluție, s-a adoptat o rezoluție în Parlament în septembrie care a susținut această idee și ne bucură acest lucru. Acum am făcut o propunere pentru parteneriat pentru inovare în luna februarie cu obiectivul de a da Uniunii un rol de frunte, în, în prim, începând cu explorarea, apoi uh, în toate uh, etapele, cu explorarea, producția și apoi uh, exp- exploatarea, bun, și apoi trebuie să ne gândim și la reciclare, atât în Europa cât și în afara Europei și a sublinia că acest parteneriat pentru inovare nu se bazează doar pe cercetare, ci și pe inovare. Asta înseamnă că uh, găsim soluții pentru uh, piață, Orizontul 2020, And uh, that's the reason why raw materials is an important... E important și atunci uh, materiile prime joacă un rol și în schimbările uh, societale identificate pentru 2020, o eficientizare a resurselor, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, utilizarea materiilor prime, trei uh, subiecte care au uh, mai mult sau mai puțin legătură între ele, însă materiile prime joacă un rol important sigur, statele membre și industria vor juca un uh, rol important și ele vor avea o contribuție importantă și, în final, mă voi referi la calendar și la structură. Calendarul, în primul rând, a spune că noi sperăm ca și Consiliul să fie într-o poziție să ne poată mm, susține concluziile în luna decembrie, deci acum noi depindem de calendarul Consiliului, dar avem uh, speranțe ca sub președinția cipriotă să ne bucurăm de susținerea Consiliului. Dar oricum nu avem timp de pierdut. Noi începem deja activitățile pregătitoare Există o rețea uh, de competență prezidată de domnul Büchtigofer. Uh, își va începe lucrul înainte de sfârșitul anului și în ce privește parteneriatul uh, pentru inovare în sine, structura la care lucrăm noi acum prevede un uh, grup de conducere la nivel înalt uh, care va, prove, uh, va veni cu linii directoare, cu un plan și apoi un plan strategic de implementare pentru 2013 și acolo statele membre vor fi reprezentate la nivel ministerial și desigur și comisia la nivelul comisarului, apoi partenerii din industrie, ONG-urile dar și Banca Europeană pentru Investiții. Și atunci intenționăm să lansăm uh, un apel pentru expresii de interes din partea actorilor interesați. Deci, iată o demonstrație a faptului că am început munca. Uh, și așteptăm acum unda verde din partea Consiliului. Noi suntem în bloc startul deja. Acest grup de nivel înalt va fi asistat și de un grup de ghiz, ca să spun așa, și asta e structura tradițională. Avem cinci grupuri operaționale planificate, uh, demonstrația unei abordări tehnologice, atât non-tehnologice. Primele două în legătură cu extragere, uh, prelucrare și uh, reciclare și a, a, celelalte în legătură cu a, înlocuirea, apoi grup, grupurile de lucru 3 și 4 sunt non-tehnologice, unul se uh, concentrează pe date geologice, bune practici, cunoștințe aici, menționez că Institutul European pentru Tehnologie planifică de asemenea lansarea unei inițiative de cunoaștere în 2014 privitoare la materiile prime, încă un grup care eh, nu este tehnologic, ci se ocupă de promovarea reutilizării și reciclării. Aici ne putem gândi și la achiziții publice pentru a reduce costurile reciclării cu o mai bună eh, colectare. Deci asta și cu programul mai bune de standardizare și certificare. Cel de-al cincilea grup de lucru se referă la cooperarea internațională, pentru că asta e esențială dacă vrem să facem progrese în domeniul inovării pentru materiile prime. În încheiere, aș spune că noi deja, după cum am mai spus de, de fapt, că facem, deja suntem în stadiul pregătirii, uit, așteptăm un verde din partea Consiliului, ne-ar plăcea, desigur, că și Parlamentul European să se implice, cum va considera de cuvință să o facă, dar suntem mai mult decât deschiși uh, să vă informăm în legătură cu munca de pregătire și apoi, după ce va începe treaba, în legătură cu punerea în aplicare a parteneriatului pentru inovare. Mulțumim, uh, domnule, pentru că steți, aveți atât de atât de deschisă față de Parlament. Acum dăm cuvântul colegilor. În primul rând, doamna Judith Merkis. Mulțumesc domnului Cosigu pentru că a explicat ce, ce se întâmplă cu acest parteneriat pentru materiile prime. Încă de acum 2 ani a fost anunțat și acum vedem că la orizontul, do- în orizontul 2020 că Institutul European de Tehnologie planifică un proiect pe materiale, materiale prime. Dar am dorit să ne explicați modul în care va funcționa exact această inițiativă cheie privind uh, uh, materiile prime și cum se va implica Institutul European de Tehnologie și ca, cum este e vorba de un parteneriat uh, nelimitat și ați menționat Consiliul. Dar când vă veți întoarce în fața Parlamentului, să ne informați în legătură cu primele rezultate uh, ale acestui program? Și mă îngrijorează un lucru. Oricum, vă felicit și îl felicit și pe domnul comisar Tajani uh, pentru că se ocupă de acest domeniu și mai ales de solurile rare. Dar v-ați referit la înlocuire, substituire înainte trebuie să ne gândim la eficiență, să încercăm să creăm o piață pentru uh, materiile prime secundare. Eu văd că mulți oameni cred că inovarea uh, ține de tehnologie, dar uh, multe activități sunt promovate de modele de afaceri diferite și tehnologii, și nu doar tehnologice. Se concentrează toate uh, inteligențele asupra tehnologiei și substituirii, dar trebuie să ne concentrăm și asupra unor modele de uh, business diferite și să creăm o piață pentru materiile prime secundare, să ne uh, apoi să ne concentrăm asupra substituției. Și v-aș mai ruga să ne spuneți ce rol va juca Europa, care dintre activitățile acestea se vor desfășura în Europa și care vor fi activități externe. Mulțumesc. Președinta, eu aș propune încă două, trei luări de cuvânt, să luăm acum și apoi să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Deci domnul Butikofer, Brezina și apoi uh, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei ca să fie și uh, răspunsurile punctuale. Vă rog, doamnă Butikofer. Um, first of all, I want... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Căzigu pentru prezentare și să îl felicit pentru motivația și strategia urmată de către Direcția Generală în acest context. Și de asemenea aș dori să salut abordarea cuprinzătoare și mai ales perseverența și încăpățânarea dumneavoastră de a urmări acest și de a, de a continua cu acest program în ciuda tuturor impedimentelor și obstacolelor impuse, mai ales de anumite state membre. Trebuie să spun că sunt uh, cel puțin supărat, ca să mă exprim eufemistic, uh, de faptul că președinția daneză nu a reușit să dea lumină verde acestei uh, inițiative, acestui uh, parteneriat pentru inovare uh, și asta având în vedere că este un subiect uh, care este cheie pentru competitivitatea viitoare a, uh, a Uniunii Europene. Cred că ar fi trebuit să fie mult mai dornici să promoveze acest subiect. Salut uh, disponibilitatea din partea Comisiei de a înregistra progrese și de a nu aștepta până în decembrie pentru a întreprinde uh, pașii necesari. O remarcă pentru că ați menționat raportul uh, votat de către Parlament în septembrie. În acel raport, Parlamentul i-a solicitat vicepreședintelui Tajani să elaboreze un raport anual cu privire la progresele efectuate în domeniul politicilor privind materiile prime. Din câte știu eu, planul este ca un astfel de raport să fie publicat la finalul acestui an pentru a putea integra și experiența referitoare la parteneriatul, parteneriatul European pentru Inovare, EIP. Decizia a fost amânată pentru decembrie, însă, eu vă recomand să nu um, să nu amânați și raportul care urmează să fie elaborat de uh, comisie. Mă bucur că în cadrul Orizont 2020 putem calcula aproximativ un miliard de euro care a fost dedicat uh, politicilor uh, referitoare la materiile prime. Mi se pare foarte adecvat. Vă mulțumesc încă o dată pentru munca depusă. Cred că noi toți ar trebui să nu uităm că acest lucru nu este ceva ce poate fi amânat. Trebuie cu toții să cooperăm și cred că am avut o bună cooperare între Parlament și Comisie și cred că trebuie așadar să cooperăm pentru a avea un argument uh, cu atât mai solid față de statele membre, astfel încât să putem să ne îndreptăm în direcția cea bună. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Brezina. În primul rând, vă mulțumesc pentru această inițiativă. În calitate de geolog, știu ce faceți și este foarte util uh, pentru întreaga Uniune Europeană, pentru că dependența noastră de materii prime este cât se poate de reală, în ciuda faptului că uh, vorbim despre mine urbane, reciclare și așa mai departe nu este ușor să obținem materii prime pentru viitorul european. Nu voi fi foarte diplomat în întrebarea pe care vreau să o adresez. Discutam cu uh, geologi uh, din uh, Republica Cehă și eu îi interesez, să îi uh, încurajez să fie in, uh, interesat de această inițiativă KIC de acest tip de uh, inițiativă cheie. Și mi s-a spus că este un club închis, că nu este posibil pentru ei să uh, participe la aceasta. Și apoi am întrebat care ar fi uh, uh, sediul unei astfel de inițiative. Mi-au spus că va fi o țară scandinavă. Nu știu dacă aceste informații sunt corecte, dar pentru mine este foarte important și un oarecare echilibru geografic. Vorbim despre o, un spațiu comun de cercetare european. N-ar fi rău să facem ceva pentru asta. Oricum, salut această inițiativă, vă felicit pentru ea, pentru că este foarte necesară pentru viitorul european. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, mai luăm două intervenții și răspundeți după aceeași. Continuăm cu ultimele două intervenții, așadar. Pentru a utiliza timpul cu cât mai mare eficiență. Ghirec și apoi domnul Rubic. Domnul Ghirec acum. Mulțumesc, doamnă președinte. V-ați referit la anumite grupuri care se ocupă de materiile prime. Cred că unul dintre grupurile principale însă lipsește. Și anume, cei care fac inginerie uh, pe materiale. Are loc un întreg uh, proces uh, pentru ingineria materialelor și aici se vor face cele mai mari uh, inovări. Europa este un uh, mare producător de automobile. Avem șapte ani de garanție uh, pentru uh, automobile. Însă avem din ce în ce mai puțin zinc în Europa. Deci trebuie să căutăm noi soluții, cum ar fi aluminiul. Este așadar o soluție de care avem nevoie. Pentru a continua producția în Europa, trebuie să avem informații cu privire și analize cu privire la ingineria materialelor în viitor și pe baza acestor rezultate trebuie să discutăm ce fel de materii prime ne trebuie, ce trebuie să importăm și așa mai departe. Este o altă perspectivă, iată, vă mulțumesc. Urmează acum domnul Rubic. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut această inițiativă. Este o abordare strategică pe termen lung pe care o caută Europa aici. Resursele pe care le avem în Europa trebuie să fie utilizate în mod optim și eficient. De aceea, Uh, ideile cu privire la infrastructură pentru materiile prime sunt foarte importante. Avem un proiect la Centrul Comun de Cercetare din Milano care se ocupă de aspectele referitoare la biodiversitate um, și căi de transport, pentru că materiile prime trebuie să fie transportate, trebuie să fie mobile. Și, bineînțeles, importantă este și uh, suprafața ocupată de uh, aceste materii prime, uh, necesarul de suprafață pentru acestea. De aceea, mi se pare foarte important uh, să, a, să avem în vedere aspectul de mediu și durabilitatea lor și să avem rezultate științifice solide, astfel încât nu de fiecare dată când există o inițiativă referitoare la materii prime să existe opoziție. Um, trebuie să avem o situație în care toată lumea câștigă și mulțumesc domnului Butikofer pentru că dumnealui a promovat acest lucru uh, și anume să uh, preluăm uh, recomandările din um, uh, din partea celor activi în domeniul mediului, să avem un fel de prioritizare um, a, a, um, de exemplu, a diferitelor uh, utilizări pentru anumite, anumite suprafețe. Acesta mi se pare un punct important și la Orizont 2020 să analizăm cercetarea existentă în acest domeniu, să vedem care sunt posibilitățile în diferitele domenii și Uh, bineînțeles, uh, Institutul European de Tehnologie, să vedem care sunt aici și punctele, uh, posibilitățile de formare și educație. Apoi, impozitarea și taxa transporturilor pe distanțe mari, care duc la mari emisii de CO2, poate am putea prevedea și un fel de taxă pe valoare adăugată mai mare, astfel încât Uh, produsele care uh, trebuie transportate pe o distanță mai mare să aibă așadar un TVA mai mare. Drept urmare, uh, întreprinderile ar fi interesate de produse locale, de materii prime locale. Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru întrebări, spune doamna președinte. Mulțumesc. Am avut o serie întreagă de întrebări. Voi încerca să nu uit niciuna dintre ele. Relația între uh, Institutul European de Tehnologie și comunitățile de cunoaștere și inovație, așa numitele KIC. Este, una, este vorba de un, uh, așadar, par, parteneriat european de inovare și comunități de cunoaștere și inovare nu sunt același lucru, nu sunt, per, nu sunt făcute în așa fel încât să se înlocuiască, ci să fie complementare. Apoi, durata parteneriatului de, pentru inovare, nu am prevăzut nimic, în mod evident este în strânsă legătură cu Orizont 2020. Este clar însă și faptul că problema materiilor prime nu va dispărea mâine. Chiar dacă oricum, dacă ați uh, analizat situația, veți vedea că este o situație pe termen lung. În ceea ce privește implicarea Parlamentului, parteneriatul în sine este un răspuns la ceea ce ni s-a solicitat în rezoluție. Noi implementăm ceea ce Parlamentul ne-a solicitat să facem. În septembrie ne-ați cerut să lansăm un parteneriat european pentru inovare. Am făcut acest lucru în februarie și acum suntem în acest stadiu. Am fi privilegiat efici, uh, eficiența uh, față sau uh, substituirea în locul eficienței. Nu cred că acesta este scopul nostru, totuși. Însă nu este, nu este vorba numai de tehnologie. În cele cinci grupuri de lucru, două se bazează pe tehnologie și două sunt nu sunt bazate pe tehnologie tocmai și unul este un grup internațional dincolo de soluțiile tehnologice ce vor trebui să fie dezvoltate, există și alte aspecte, cum ar fi achizițiile publice, standardizarea, certificarea. Cred că m-am referit și la uh, designul produselor. Relația între ce se face și care este uh, dimensiunea internațională. E bine, aceasta este foarte importantă când discutăm despre proiecte de cercetare și despre priorități de cercetare. Facem un proiect cu Statele Unite și Japonia despre uh, mineralele uh, rare. Există un dialog care trebuie să fie promovat atât în domeniul tehnologic cât și în domeniul non-tehnologic Trebuie să vedem, cu, să discutăm cu partenerii pentru a vedea poate, dacă ei poate nu au soluții mai bune pentru aceleași probleme pe care le avem și noi. Nu putem să ne prefacem că avem toate răspunsurile. Domnule Butikofer, vă mulțumesc pentru complimentele dumneavoastră și pentru încurajările dumneavoastră în ceea ce privește încăpățânarea. Uh, sunt, uh, sunt cunoscut pentru asta. Este o Uh, o trăsătură caracteristică a bretonilor. Este foarte clar că dorim să raportăm uh, Parlamentului uh, în mod regulat. Deci este evident faptul că Parlamentul va fi, regula, va fi um, informat în mod regulat. Domnul Brezina vorbea despre o abordare cuprinzătoare um, și preocupările noastre sunt foarte similare. Nu vom găsi uh, soluții miracol care să fie uh, valabile pentru toate problemele. Trebuie să analizăm toate aspectele. În ceea ce privește um, uh, comunitățile de cunoaștere și inovație, voi prelua comentariile dumneavoastră voi, mă voi interesa să văd care este situația. Voi discuta cu colegii care se ocupă de asta. Domnul Ghirec s-a referit la uh, ingineria uh, materiilor prime. Cred că am făcut anumite lucruri în acest domeniu. Când am identificat lista materiilor prime critice, pe care o vom revizui începând cu acest an, astfel încât la anul să știm dacă ea este în continuare valabilă sau nu. Am lansat și uh, studii cu, referitoare la fluxurile de materii prime. Um, lanțul valorii în cadrul materiilor prime este, uh, este foarte complex. Să știi de unde vine o materie primă și unde este procesată și așa mai departe, este un proces foarte complex domnule Rubik, cu privire la infrastructura pentru materii prime, aveți dreptate. Și asta face parte din al doilea pilon al inițiativei referitoare la materii prime. Trebuie să luăm în considerare uh, Natura 2000, activitățile de extracție, de exemplu. Uh, și încercăm să discutăm și cu colegii de la DG doar pentru că există un spațiu, o zonă Natura 2000, asta nu înseamnă că nu pot avea loc extracții de materii prime în interior sau în, uh, în, uh, în vecinătate. Uh, DGN ne sprijină foarte mult să promovăm bune practici în utilizarea solului și așa mai departe, dar același lucru este valabil și în ceea ce privește mediul marin. Ideea este că trebuie să ne îmbunătățim cunoștințele cu privire la uh, mediu dacă dorim să avem acces la materiile prime. În ceea ce privește taxarea pentru întreprinderi, nu voi comenta pe acest subiect, cred că este mai degrabă uh, o altă perspectivă uh, ce trebuie luată aici. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră. Aș dori să vă amintesc faptul că în urma acestei prezentări va exista o scrisoare trimisă de președintele acestei comisii care va fi semnată de către coordonatori. Această scrisoare va fi o bună ocazie de a face noi propuneri uh, și comentarii, dacă nu ați obținut răspunsurile pe care le doreați astăzi. Coordonatorii îi roagă pe colegi să trimită comentariile lor, să le trimită comentariile lor, astfel încât uh, scrisoarea să le cuprindă. Mulțumim oaspetelui nostru și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore, de prospectare, explorare și producție. Avem aproximativ 40 de minute să discutăm asta, cu toate că inițial erau prevăzute 60. Thanks, uh, <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte, stimați colegi. Mă bucur că am, avem ocazia să începem discuția acestui dosar foarte important. După cum știți, începerea discuției a fost întârziată ușor pentru că discuția cu colegii din celelalte comisii a durat mai mult timp. Voi spune ceva despre calendar cu voia dumneavoastră, doamnă președinte, am avut o întâlnire cu raportorii pentru aviz de la Envi și Juri în această dimineață și am dorit să avem un prin, prin vot la ITRE 9 octombrie. Se pare că Comisia Envi, care are câteva competențe exclusive în acest domeniu, unele competențe sunt împărțite comune, însă Comisia Envi are câteva competențe. Însă noi suntem Comisia de fond pe dosar. Envi însă are un calendar care merge dincolo de calendarul nostru definit de noi ca proiect pentru votul final. Deci suntem într-un fel de mic conflict, e ezită pentru că este vorba de o problemă destul de delicată același timp, este în interesul tuturor consumatorilor să se ajungă la un acord cât mai curând posibil. Trebuie să ajungem la un acord cu Comisia Envi și, trebuie, și sperăm că acest acord va fi cât de curând posibil. Pentru un acord în primă lectură. Nu trebuie să Vă reamintesc care a fost ocazia pentru această propunere a Comisiei uh, accidentul Deepwater din Golful Mexic, ca, în care mai mult de 5 milioane de barili de petrol au fost uh, devers, deversați în uh, ocean. Comisia Europeană a lansat imediat o evaluare și a ajuns la concluzia că este nevoie de mai multe acțiuni și în Europa, în apele europene. Acesta este rezultatul acelei propuneri și acelei evaluări. Bineînțeles că Parlamentul European și Comisia noastră suntem pregătiți. Avem o rezoluție a doamnei Vicky Ford pentru care îi mulțumim. Rezoluția adoptată anul trecut de către Parlament cu o mare majoritate Avem așadar o opinie foarte clară pe acest dosar. Vă reamintesc că Consiliul deja a înaintat foarte mult pe această temă, după cum am spus deja la început, am, noi am pierdut ceva timp, însă Consiliul nu a așteptat și a înaintat considerabil. Parlamentul și Consiliul au discutat acest dosar de mai multe ori. Președinția daneză, înainte de sfârșitul președinției, va uh, elabora un raport de progres în 15 iulie. Iunie, deci peste două săptămâni. Deci, uh, guvernul cipriot a uh, anunțat intenția sa de a intra în uh, negocieri tripartit de trialog la începutul președinției. Care este contextul acestui propuneri? Astăzi, mai mult de 90% din petrol și mai mult de 60% din gazele naturale produse în Uniunea Europeană și în Norvegia provine din operațiuni offshore, offshore deci avem mai mult de 9000 de asemenea instalații care funcționează în apele europene. Majoritatea acestora operează în Marea Nordului, în apele Regatului Unit și al Norvegiei, însă interesul pentru producția offshore se dezvoltă peste tot în Uniunea Europeană, nu doar Regatul Unit, Olanda, ci și Danemarca, Germania, Irlanda, Italia și Spania Grecia, România, Bulgaria, Polonia, Malta și Ciprul, deci 13 state membre, au acordat licențe pentru exploatare offshore. Nu este vorba doar de Mediterană, ci și de Marea Neagră, un teritoriu foarte mare și extins care ne preocupă, care ne implică pe toți. industriile offshore, în momentul de față, a, trebuie să respecte standarde de mediu diferite în funcție de statul membru în care acționează. De aceea Comisia a lansat inițiativa pentru că legislația europeană actuală nu guvernează întregi toate aspectele industriei gaziere și petroliere offshore. Propunerea este de ordin destul de tehnic, însă mă voi limita la liniile directoare principale. Obiectivul acestui raport este de a împiedica accidente majore și de a fi pregătiți cu un răspuns de urgență în caz că se întâmplă un accident. Concluziile. În primul rând, în ceea ce privește procedura de licențiere, de acordare de licențe, autoritățile din statele membre vor trebui să se asigure că doar operatorii cu suficiente eh, capacități tehnice și financiare de a controla siguranța vor fi uh, autorizați să întreprindă activități offshore. Trebuie să avem suficiente capacități tehnice. În al doilea rând, foarte important, verificarea independentă, aspectele tehnice care sunt critica, critice pentru siguranță uh, trebuie să fie verificate de către o autoritate independentă. În al treilea rând, planificare de urgență pentru companii. Acest, acest lucru va fi obligatoriu în al... După aceea, autorității naționale independente vor trebui să verifice măsurile de siguranță și de mediu. Un alt lucru ține de uh, riscuri. Aceste companii vor fi răspunzătoare pentru mediu și pentru protecția habitatelor. Este un domeniu foarte important unde împărtășim câteva competențe cu celelalte comisii. Care sunt elementele critice ale acestei propuneri? Unul dintre punctele principale este dacă avem nevoie de un regulament sau o directivă. Comisia a propus un regulament ca instrument juridic pentru că conform comisiei, se creează un, uh, o situație egală și permite o abordare armonizată pe tot teritoriul Uniunii. Bineînțeles, știm că directiva cere implementare din partea statelor membre și implementarea poate să fie diversificată în funcție de statul membru foarte mulți actori implicați, dar și multe delegații din Consiliu sunt de părere că regulamentul va crea incertitudine juridică. Deci invers. De asemenea, se tem că regimele de reglementare naționale vor trebui să fie eliminate, de exemplu, în Regatul Unit, Danemarca, Norvegia, pentru a intra în vigoare conform regulamentului și că acest lucru va lua timp, va reduce siguranța și că se, va trebui să se investească foarte mult în uh, certitudinea juridică. Voi merge mai rapid, doamne președinte foarte important este că sau mai mulți actori implicați au formulat multe eh, remarci în legătură cu evaluarea de impact făcută de comisie. Dacă aceasta prevede toate uh, evoluțiile din viitor. Cu toții știm că explorarea gazieră și petrolieră se va extinde în ape mai adânci, din ce în ce mai adânci, ceea ce înseamnă presiuni mai mari și riscuri mai mari. Trebuie să ținem cont de asemenea că explorarea și producția va avea loc în zone mai îndepărtate din Arctică, din zona arctică și alte asemenea zone, deci vor apărea uh, provocări noi. Am restrâns introducerea mea la uh, elementele critice. Envy și jurii sunt responsabile și corresponsabile pentru anumite elemente și va trebui să ținem cont de acestea, va trebui să ținem cont de responsabilitatea pentru mediu și de protecția angajaților care fac uh, revelații ceea ce s-a întâmplat la platforma Elgin și la platforma Total de, de pe coasta Aberdeenului demonstrează foarte clar că cel mai bun, că nici cel mai bun model pentru Marea Nordului nu este imun la accidente. Nu putem să ne complacem și să spunem că avem cel, deja cele mai bune practici. Cred că uh, sunteți de acord că putem acționa mai bine întotdeauna și că avem nevoie de o evaluare aprofundată a ceea ce s-a întâmplat pentru a vedea ce îmbunătățiri sunt posibile și se prevede cercetări, se, în regulament se prevăd cercetări și uh, studii suplimentare. Aștept așadar sugestii din partea colegilor. Mulțumesc, mulțumesc raportorului și vreau să vă dau uh, ocazia să discutați acest uh, raport. Vom continua discuțiile și în luna iulie. Patru raportori fictivi din umbră trebuie să intervină, trei minute fiecare. Vă rog să uh, priviți ecranul. Are primul, în primul rând cuvântul domnul Skinner. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că ne amintim de accidentele care s-au întâmplat acum câțiva ani, care au dat dovadă că industria dă dovadă de complezență. Trebuie să consolidăm standardele de protecție și de siguranță voi reveni la, în discuțiile ulterioare pe care le vom purta în iulie, după cum a spus doamna președinte. Cred că trebuie să avem o reputație pentru bune practici, însă în mai mult mai mult de jum- mai puțin de jumătate din statele europene au licențe pentru uh, activități uh, offshore Trebuie să ne gândim la acest lucru atunci când propunem un regulament sau uh, la o directivă. Uh, există un motiv pentru care raportorii din umbră sunt din Regatul Unit. Uh, sindicaliștii m-au abordat și mi-au vorbit în legătură cu siguranța activităților offshore și care este rolul lor, independența lucrătorilor. Lucru foarte important pentru mine și pentru membrii care sunt aleși local. Este foarte important ca diversificarea beneficiilor în urma explorării petroliere și gaziere să fie um, să aibă loc. Um, Comisia a respectat moratoriul în acest domeniu. Uh, accidentul Elgin, care s-a întâmplat acum câteva zile, nu poate fi văzut ca o încălcare a regulilor și bunelor practici, chiar dacă ar fi existat un regulament. Uh, totul depinde despre cum se dă curs acestor practici. Uh, presiunile foarte mari în legătură Uh, presiunile la care se forează în Europa, în nordul, în Marea Nordului, nu sunt comparabile cu presiunile care au existat în Golful Mexic. Trebuie să ținem cont și de diferențe, însă să ținem uh, cont și de riscurile aferente. Uh, va fi un raport foarte interesant. Al colega Schini mulțumesc, domnule Skinner, și pentru că a respectat eh, timpul. Hifiona Hall. Mulțumesc și mulțumesc domnului Belet pentru raportul său. Câteva idei, pentru că nu avem foarte mult timp. În primul rând, regulament sau directivă. Sunt de acord că ar fi o povară foarte mare pentru statele care deja au un regim clar și care vor trebui să rescrie în întreaga legislație. Cred că ar trebui să avem o directivă europeană. De asemenea, ar trebui să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Consiliu, care deja a purtat o serie de discuții, unde se sugerează o nouă posibilitate și o nouă formulare. Nu trebuie să ajung să pierdem timpul și să ne mm, irosim resurse, resurse pentru a reinventa roata atunci când deja există, există multe exemple de bune practici în reglementare. În al doilea rând, salut decizia Comisiei de a pune bazele unui grup pentru activități petroliere și gaziere offshore, pentru că acest lucru permite folosirea experienței naționale atunci când se asigură respectarea regulilor de către statele membre. Dacă examinăm directiva care dă marge de manevră statelor membre, este foarte important ca uh, să se respecte uh, conformitatea. Este mai bine să lucrăm pe conformitate decât să extindem mandatul EMPSA. Însă conformitatea trebuie să fie atinsă în mod independent și fără poveri foarte mari, poveri excesive. E vorba de un domeniu atât de vulnerabil și de dificil încât trebuie să avem un regim special pentru petrol și gaze. Planificarea de răspuns de urgență pentru anumite zone este mai dificilă decât în uh, apele din sud. Transmiterea de informații. Trebuie să ne îmbunătățim rezultatele și în acest domeniu. Aș dori ca planurile de răspuns în caz de urgență să fie publice, pentru a putea și ar fi foarte bine să introducem un sistem de raportare instantanee, uh, la fel ca și în industria aviatică, pentru ca să se afle peste tot dacă se are loc un incident. Și poate o altă responsabilitate pentru noul grup ar fi să examineze modalități prin care să se asigure că se respectă același standard de siguranță și de protecție a mediului de către companiile europene care operează în afara apelor europene. Este un domeniu juridic complex, însă există modalități de introducere a acestor măsuri pentru a ne asigura că aceste companii își mențin standardele la nivel mondial și ar trebui să fie posibil să se lanseze acțiuni de încălcare în tribunalele europene. Statele, deja au făcut ace- Statele Unite deja au făcut acest lucru. Noi, prin directiva transparenței, insistăm ca uh, companiile comunitare să acționeze la fel peste tot în lume și la fel ar trebui să insistăm asupra standardelor de siguranță în acest caz. Vă mulțumesc. La parola Mulțumesc. Care cuvântul doamna Rivazi? Sorry. Îmi cer scuze. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. În ceea ce privește necesitatea unei directive sau unui regulament. Consiliul pro- propune și spune acest lucru în luna mai că este nevoie de un regulament. După cum ați spus, uh, pentru o directivă, uh, o directivă durează mai mult și apar diferențe între statele membre. Fragmentarea are loc în toate statele membre și uh, accidentele nu așteaptă, pe de o parte, un regulament cu uh, eu susțin un regulament mult mai mult pentru că este mult mai strict și acționează mai rapid. În al doilea rând, avem nevoie de o agenție europeană care să fie o extensie a prerogativelor EMSA. Mi se pare foarte important în discuțiile cu industria. Industria îmi spune că standardele lor sunt cele mai înalte, însă sunt mai multe companii și trebuie să existe o instituție independentă care să uh, poate să controleze dacă este adevărat ceea ce spun cei din industria petrolieră. De asemenea, trebuie să prevenim conflictele de interes între companiile petroliere și statele membre. De asemenea, atunci când au loc incidente și vedem acest lucru în domeniul nuclear, este foarte important să se analizeze ce s-a întâmplat și să se uh, Uh, facă publice rezultatele pentru a le putea folosi în caz de accident uh, în viitor. Și consider că aici rolul agenției ar putea să fie uh, util. Noi am susține opțiunea 3. Fie ca responsabilitatea să fie a statelor membre sau să, există posi- să existe posibilitatea de inspecție uh, și de anchetă pentru agențiile europene. După aceea, în ceea ce privește responsabilitatea financiară, ar fi mai bine uh, să se extindă directiva responsabilității de mediu și asupra acestor platforme offshore. Ar fi binevenit acest lucru. În Franța avem problema Erica, unde compania spune că nu este responsabilă pentru că uh, se localizează într-o zonă economică exclusivă. În ceea ce privește caracterul penal al neglijenței, uh, mareile negre ar trebui să fie considerate delicte uh, de mediu pentru a fi penalizate mai mult decât o neglijență. La nivelul ACP și al delegației ACP consider că este foarte important să nu avem standarde duble. Așadar, companiile europene să aplice aceleași standarde în străinătate și în afara Europei. Ar trebui să fie posibil să se depună plângeri în tribunalele europene împotriva um, companiilor europene. În, în Africa, în anumite sectoare, delta Nigerului, mai mult, multe companii europene nu aplică standarde de mediu uh, la fața locului. Și un ultim lucru, am fost eh, dezamăgit în, pe tema cercetării și dezvoltării. Companiile ar trebui să aibă uh, obligația să uh, aloce un procent din profit pentru cercetare. În Statele Unite ar trebui să se aștepte luni de zile până s-a fabricat acel capac care să acopere scurgerea. Mi se pare uh, incredibil, înseamnă că nu s-a investit în studii de impact, în cercetare și dezvoltare în caz de accident. Fie că este vorba despre dis- captarea dispersiilor, fie prin uh, acoperirea uh, Da, ultimul raportor din umbră, doamna Ford. Um, thank you very much. Thank you, Ivo, for taking this on and thank you. Mulțumesc, mulțumim și lui Ivo pentru raport, mulțumim toți celor care, tuturor celor care au conlucrat. Eh, sigur că petroli, activitățile offshore joacă un rol important în mixul nostru energetic și sunt supuse riscurilor, trebuie să conștientizăm asta și să ne asigurăm că activitățile acestea sunt foarte sigure, pe cât mai sigure posibil pentru muncitori și că nu au impact de mediu. Evaluarea eh, de impact a Comisiei cred eu că, din păcate, e bazată uh, pe niște uh, prezumții greșite. De exemplu, se compară Marea Nordului cu Golful Mexic, dar nu uh, pre, presiunile nu sunt aceleași la Marea Nordului. Practic, mai mult de jumătate din exploatări nu uh, ar avea asemenea scurgere într-un caz asemănător cu Golful Mexicului, pentru că presiunile nu sunt asemănătoare. Nu e vorba doar de, nu e vorba doar de costul implementării, ci și uh, dacă nu cumva nu se pierd standardele de siguranță a muncii. Un regulament ar, ar uh, presupune 5 ani pentru implementare, o directivă ar putea fi implementată în 2 ani. Deci asta e diferența între regulament și uh, directivă, pentru că trebuie schimbat la fiecare zi timpul de uh, măsuri de siguranță. Noi dorim, bineînțeles, cu o nouă legislație ca standardele de uh, siguranță să se îmbunătățească, nu? Sunt de acord cu Fiona, Fiona, sunt mai multe moduri de a o face. Mm, nu e vorba de de schimbare de cuvinte, dar poate că directiva ar fi o abordare mai uh, facilă de realizat. Asta pentru că ne dorim standarde mai bune, nu mai proaste. În ce privește prevenirea, s-a vorbit de acest raport uh, de pericol major, dar nu trebuie să fie un raport static, el trebuie să evolueze în timp, e o parte uh, esențială. Apoi cu părțile terțe, după cum a spus Ivo, e nevoie de lucru pentru că uh, Uh, sunt uh, ocazii în care funcționează sau nu, de exemplu, British Petroleum uh, sunt cunoscuți global, au evaluatori terți care verifică modul cum funcționează echipamentul. Deci trebuie să vedem acolo unde e bine și nu e bine să intervină și uh, părți terțe. Apoi, când se petrece un accident, cum am văzut în Scoția, trebuie ca aceste planuri de urgență să existe deja, că acolo, în Scoția, la Aberdeen, a existat un bun plan de urgență, asta însemna că au fost prevenite decesele și poluarea a fost minoră, după cum au recunoscut și ecologiștii. Deci e bine să ne asigurăm că dacă se întâmplă ceva rău, se pot minimiza efectele. Uh, acum a spus Peter, sunt importante și plafoanele și trebuie uh, să avem și planurile necesare pentru puțuri uh, și să avem și echipamentul necesar dacă se întâmplă ceva foarte rău. Punerea în comun a informațiilor e importantă. Bun, mai sunt multe de făcut a început deja să existe o, o, o mai bună circulație a informațiilor, dar trebuie încă îmbunătățite lucrurile. Acum, uh, responsabilitatea poluatorilor este foarte importantă. Sigur, trebuie să se aplice principiul pol- poluatorul plătește, însă uh, trebuie să vedem cum plătesc ei și cum uh, e diferit asta de modul în care ei dovedesc că au mijloacele pentru a plăti aici poate că în probleme financiare nu avem atâtea competențe pentru că um, situația e complicată, nu există o piață mare de asigurări pentru asemenea riscuri maritime și trebuie să profităm din experiența de până acum și din exemplele de care dispunem. Apoi agențiile de rating au exprimat uh, uh aspecte preocupante pentru uh, domeniul industrial, poate trebuie o preasigurare pentru uh, ape adânci. Și acum, nu știu, mă preocupă și calendarul uh, Comisiei Envi cu care trebuie noi să conlucrăm. Da, în încheiere, doamnă președinte, Fiona a vorbit despre autoritățile de gaz și de petrol care să conlucreze pentru exploatările offshore. Asta doar dacă Comisia e pregătită să ă, ascultă ce vorbim noi și poate dacă ar fi făcut asta în trecut, nu am fi propus atâtea amendamente. Mulțumesc, spune președinta. Ă, vă rog să colaborăm ca să încheiem cu bine această reuniune intensă. Mai avem trei lor de cuvânt comisia și raportorul care trebuie să aibă cuvântul de încheiere în plus. Deci uh, cer celor trei uh, colegi care vor vorbi să respecte câte două minute, că altfel nu putem să uh, încheiem. Domnul Smith, mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur discuția de azi și felicit raportorul pentru că este o evaluare foarte echilibrată a stării de lucruri. E un subiect sensibil, eu sunt scoțian și îmi place să aud că toată lumea ia lucrurile acestea în serios Eh, noi avem adevărate traume naționale cu accidentele din larg și eh, nu, tre- nu trebuie să ni se ne spună nouă că trebuie să se respecte standarde înalte de calitate și în domeniul protecției muncii, pentru că am avut foarte mari probleme cu poluarea. Noi vrem, într-adevăr, să se respecte standardele cele mai înalte, e o ambiție chiar nobilă, dar uh, noi, ca legiuitor trebuie să ne punem întrebarea dacă acest pachet va reuși să aducă cele mai înalte standarde și sau chiar dacă acest pachet e necesar. Întrebarea, la această ultimă întrebare, e cea mai ușoară. Pentru unele state nu e necesar, pentru că ele nu au industrie offshore, nu sunt interesate de exploatări în larg, uh, și nu au nevoie deci, de, acest, de această lege. Pentru alte state care uh, acum își dezvoltă industriile extractive în larg, probabil că există și avantaje, însă nu va exista o unanimitate uh, din uh, sectorul industrial. Mm. Dar în, sectorul, uh, dar în sectorul industrial norvegian și britanic va fi chiar un pas înapoi. Așa uh, ne-au spus partenerii noștri. Deci, uh, această perspectivă nordică este diferită de restul Uniunii Europene, probabil. Însă trebuie de asta să fim, avem o interpretare flexibilă acestui uh, pachet legislativ. Însă avem uh, foarte multă experiență, avem ambiții comune, uh, punem, noi ne vom pune toate resursele noastre la dispoziția lui Ivo și cred că e de ajuns acum. Vreau să mai spun doar că E ușor de uh, votat o lege, dar e mai uh, dificil de e mai dificil ca legea să și funcționeze în practică. Mulțumesc, acum domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, doamnă președintă. Intru direct pe fond și spun că m-a surprins că anumiți colegi s-au referit la raportul domnului Belet. Eu cred că încă nu ne-a fost prezentat încă raportul. Așadar, bine, deja iată a primit un vot de încredere domnul Belet. Dar oricum, e vorba aici doar de un schimb de opinii. Și uh, pe fond spun că acest regulament are elemente pozitive, iată o reacție coordonată într-un caz de urgență transfrontalier, Uh, sau mijloace pentru a îmbunătăți cooperarea între autoritățile naționale, operatori și toate acestea sunt foarte bune. Însă aici s-au făcut anumite observații mm, destul de critice uh, și trebuie să ne gândim la acestea și sunt convins că și raportorul când ne va prezenta raportul uh, le va lua în considerare pentru că trebuie spus că trebuie făcută această alegere, regulament sau directivă. Asta deja e discutabil, dar în orice caz, hai să acceptăm că regulamentul prezintă un avantaj, pentru că are aplicare directă uh, și e nevoie de mai puțin timp pentru asta. Acceptăm asta, însă Asta e odată o primă, uh, uh, un prim lucru și dacă asumăm, dacă presupunem că va fi un regulament, uh, statele cele mai avansate vor fi practic obligate prin acest regulament să facă anumite ajustări administrative care, din punctul lor de vedere, nu sunt necesare. Acum, în raportul pe care îl vom elabora și în rezultatul final al discuției noastre trebuie să țină cont de faptul că noi avem nevoie de uh, siguranță juridică Există definiții ambigue aici, de exemplu articolul 2. Trebuie să fim foarte preciși. Trebuie să facem deosebirea între operațiuni și explorări. Unele sunt de risc în alt, altele nu. Nu putem să punem tot în aceeași oală, nu putem să credem că uh, golful, ce, ceea ce s-a întâmplat în Golful Mexicului se aplică tuturor. Uh, nu putem avea un, un tratament uniform pentru toți. Trebuie să luăm măsuri conforme cu riscul și apoi uh, trebuie să vedem uh, ce se întâmplă și cu termenele, pentru că dacă termenele sunt foarte scurte, ajustarea la această nouă lege va afecta operatorii, astfel încât vom avea un rezultat contraproductiv până la urmă. Și ținând cont de toate acestea, eu am încredere de plin în domnul Bele, desigur, că vom ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc acum, doamna del Castillo. Mulțumesc, doamna președinte, după cum uh, a spus și doamna președinte, mai, vom mai avea timp de discuții, atunci uh, nu voi intra aici pe fond, doar să spun că e evident că practic totalitatea raportorilor din umbră sunt britanici, după cum s-a spus, dar raportorul nu este britanic. Noi nu avem britanici la grup în grupul nostru. Și atunci sunt convinsă că dacă ar fi fost britanici în grupul nostru, da, i-am pierdut, atunci și raportorul nostru ar fi fost britanic. Deci, totuși există, iată, și un non-britanic în acest caz. Deci, din păcate, nu mai avem pe colegii noștri britanici la grup. Dar vreau să spun uh, un lucru și anume, cred că trebuie să lăsăm la final dezbaterea dacă să avem regulament sau directivă pentru că trebuie să ne concentrăm pe conținut. Și opinia mea o am de pe acum, dar să introducem încă de pe acum uh, o definiție clară și o alegere clară între regulament sau uh, directivă uh, nu ne-ar fi deloc de ajutor. Noi trebuie să ne concentrăm pe conținut și să adăugăm natura juridică și instrumentul legal doar mai apoi. Cred că ar fi mult mai uh, operativ să facem așa. Da, deci dacă facem încă de pe acum această dezbatere cu regulamentul sau uh, directiva uh, și nu intrăm pe fond, nu am adăugat nimic în plus, n-am câștigat nimic în plus. Și până la urmă, bineînțeles, Parlamentul trebuie să-și aibă poziția asupra uh, alegerii între regulament și directiva. Atunci vom putea lua o decizie. Mulțumesc! Mulțumesc, Pilar, și acum... Preghiera di utilizzare proprio due minuti, non di più, così... Are cuvântul domnul Ian Panek și apoi eh, în încheiere raportorul. I'm Chair good morning everybody. Uh... Mulțumesc și bună dimineața, eh, bună ziua tuturor, mulțumim raportorului și tuturor celor care au luat cuvântul. Timpul e limitat, deci nu voi repeta ce a spus deja raportorul. Cred că a făcut un rezumat foarte bun al legislației, în, a, în propunerea de legislație. Uh, uh, Propunerea de legislație a fost foarte bine prezentată din discuția de aici. Cred că toți avem același scop și ne preocupă să existe cele mai bune standarde de, de, de siguranță în exploatațiile offshore și vrem chiar să se îmbunătățească lucrurile și nu vrem nici să fie afectate activitățile de acolo. Uh, deci suntem uh, de acord cu raportorul și suntem conștienți de preocupările acestuia. Propunerea a fost uh, întocmită cu foarte multă grijă în acest sens. Uh, noi optăm pentru un regulament din motive expuse în documentele pe care le vom prezenta ulterior. Sunt conștient că unii actori se opun acestei soluții, ei spun că un regulament ar fi mai dificil de aplicat, însă noi menținem contactul cu unele din autoritățile naționale care își au propriul punct de vedere. Încă nu am uh, auzit un argument care să susțină uh, această declarație contrară am auzit și astăzi anumite declarații, dar când se intră în detaliu, până la urmă, ei nu prea oferă explicații în favoarea teoriei lor. Nu, nu este neapărat necesar, credem noi, ca ă, toate ă, cazurile de siguranță să fie eliminate. Putem face doar niște amendamente, modificări, de aceea trebuie să ținem cont și să ne gândim bine la argumentul regulamentului. Sau au exprimat critici și în legătură cu metodologia aplicată de comisie, dar până la urmă, când ne-am pus la aceeași masă cu actorii implicați, am avut raporturi interpares, și am auzit detalii concrete cu contraargumente. N-am auzit uh, contraargumente care ar invalida datele comisiei. Am auzit date alternative, dar n-am auzit un argument decisiv care să uh, invalideze abordarea noastră. Cred că e important când discutăm uh, situația în Marea Nordului, în evaluarea noastră de impact, am privit industria uh, offshore în general, nu doar Marea Nordului. Sunt uh, utile paralele cu Marea Nordului, dar nu și limitative. Uh, cazul scoțian este unul foarte important, un exemplu în care uh, totul funcționează bine. Bun, a funcționat, a, funcționat, a funcționat bine în sensul că nu s-a pierdut nicio viață omenească și că poluarea a fost foarte limitată, dar vă veți reaminti probabil că după ce platforma Algin a fost evacuată, a existat uh, o perioadă de câteva zile în care s-au făcut speculații, uh, s-a întrebat toată lumea de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu scurgerea de petrol, dar nimeni n-a avut uh, răspunsuri convingătoare și trebuie să avem grijă când vedem, când analizăm accidentele întâmplate, trebuie tocmai să preîntâmpinăm apariția acestor situații pe viitor și uh, ajungem la un punct în care vedem că legislația nu prevede, nu poate prevedea totul. Dar noi dorim să totuși să avem o legislație cât mai exhaustivă ca să se ocupe de toate riscurile, nu doar de uh, sănăt- uh, siguranța muncii, ci și de mediu. Dar oricum mulțumesc pentru comentarii și așteptăm să cooperăm cu dumneavoastră pentru uh, îmbunătățirea propunerii noastre, dacă veți dori, și ca să avem o lege cât mai bună posibil. Președinte, mulțumim uh, încă de pe acum interpreților că ne mai acordă câteva minute suplimentare, doar câteva minute. Dau cuvântul domnului Belet și mai spun că prezentarea sa, raportului va avea loc pe 11 iulie. Apoi votul pentru mandatul la negocieri, uh, propun 9 octombrie, chiar tu ai propus Ivo asta, sau următoarea săptămână, pe 5 noiembrie, dacă nu va exista un acord cu Envi, dar să lăsăm deoparte calendarul cu etapa finală nerezolvată, vom vedea ce se va întâmpla, cum vom lucra cu celelalte comisii. Îți dau cuvântul Ivo, dar foarte pe scurt, te rog, pentru că deja ne-ai făcut un rezumat uh, exhaustiv și foarte apreciat. Da, Domnul Bele, da, foarte pe scurt, doamnă președintă, vă mulțumesc, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor colegilor, au avut uh, intervenții și contribuții foarte valoroase în legătură cu calendarul, da, uh, aș dori luna octombrie, doamnă președintă, dar vom vedea ce se va întâmpla. Am auzit remarci similare și în legătură cu lucruri fundamentale, cum ar fi siguranța lucrătorilor, uh, principiul poluatorul plătește, standarde înalte de siguranță, dar aici, în aceste standarde, sigur, să luăm în considerare și standardele deja existente în anumite state membre, mai ales în Marea Britanie există standarde foarte înalte. Și suntem conștienți de acest lucru, știm că trebuie să avem flexibilitate ca să uh, respectăm situațiile din diversele state membre. Directivă sau regulament? Marea întrebare. S-a referit și doamna Hall la discuțiile de la Consiliu. Poate putem găsi un mod creativ de a rezolva problema, dar sunt de acord cu Pilar, de exemplu, că nu trebuie să ne paralizeze dilema asta și trebuie să ne concentrăm pe fond. Sunt convins că vom găsi o soluție cu suficientă flexibilizare, flexibilitate, mă scuzați, dacă va fi, fie că va fi regulament, fie că va fi directivă. Încă ceva doream să mai spun da, uh, doamna Rivazi a spus bine că rolul uh, agenției EMSA este important, dar nu știu dacă vrem să extindem acest rol. Există anumite propuneri Doamna Rivazi s-a referit la veniturile din companiilor de gaz și petrol care ar trebui folosite pentru a investi în cercetare și dezvoltare. Există și alte propuneri să, utilizeze, să se utilizeze anumite procentaje pentru a investi în EMSA, ca ea să fie mai eficientă, să aibă mai multe puteri. Nu știu ce crede comisia. Bun, subiectul e puțin uh, mai sensibil. Uh, dar uh, vă spun că s-au făcut anumite propuneri. Dați-mi voie, doamnă președintă, să mai spun că aștept cu interes următorul schimb de opinii de pe 11 iulie, unde vom fi gata să ne prezentăm raportul și uh, până atunci vor fi făcute și propunerea de amendamente. Mulțumesc pentru atenție. Președinte, mulțumesc pentru o discuție de calitate, mulțumim interpreților. Ne reîntâlnim la orele 15. Mulțumesc!